Comisiei vis-a-vis -vis de concluziile reuniunii Consiliului European din 17 și 18 martie 2016 și rezultatul summitului UE-Turcia. Am să dau pentru început uh, cuvântul președintelui Consiliului European, domnului Donald Tusk. Domnule Tusk, aveți cuvântul. Mulțumesc, Președinte. President, members, Stimați membri ai Parlamentului European, în nouăsprezece ianuarie am fost deja aici, în Parlamentul European, și am spus că avem două luni pentru a găsi o soluție pentru zona Schengen. Și că summitul din luna martie va fi ultimul moment pentru a vedea exact dacă această muncă a fost făcută fără de care ne-am fi confruntat cu consecințe foarte importante, cum ar fi, spre exemplu, distrugerea zonei uh, Schengen. Iată că au trecut aceste două luni și am avut între timp două summituri și am uh, cooptat Parlamentul pe aceste subiecte. Pe data de 7 martie, 17 martie, Consiliul European a luat niște decizii deosebit de importante care să ne permită să stabilim fluxul migratoriu. Această decizie s-a bazat pe ideea că o soluție europeană, fără o respectare a legislației uh, europene și mai ales fără respectarea frontierelor și codului de frontieră Schengen, nu poate fi numită cu adevărat o soluție. O a doua decizie s-a referit la o spărire masivă a ajutorului umanitar către Grecia. Au fost nevoie de noi măsuri și instrumente pentru a uh, mobiliza 300 milioane de euro pentru uh, Grecia, dar nu numai, ci și pentru alte state membre, pentru a face față această criză, uh, acestei crize a refugiaților. E vorba de asistență pentru a putea gestiona frontierele în Grecia, chiar și frontierele cu fosta Republică Iugoslava Macedoniei și cu Albania. Vreau să menționez de asemenea că exista și sprijin pentru alte state membre. Cea de-a treia decizie a, se referă la trimiterea migranților înspre Gre- Turcia. Însă aceștia, e vorba de acei migranți care pot să se bucure de protecție internațională. Turcia a fost de acord să preia toți migranții pe teritoriul său. Din Consiliul din martie am cerut de asemenea liderilor politici să își asume angajamente față de Turcia și să venim cu o poziție comună la nivel european, dorința fiind să ajungem la un acord în, la sfârșitul acestei luni. Acest acord a fost atins în data de 18 martie la Consiliu. Am ajuns la concluzia că toți migranții ilegali care ajung pe insulele din Grecia cu începerea din 27 martie, vor fi trimiși înapoi înspre Turcia. Implementarea se va face treptat, progresiv, pe baza unei analize de la caz la caz. A, și tocmai asta a și început să se întâmple. Din punctul meu de vedere, elementele cuprinse în acord au fost următoarele. Mai întâi, să avem o garanție în ceea ce privește respectarea tuturor legislațiilor europene și internaționale pentru a ne asigura că fiecare migrant care ajunge în Europa va fi tratat uh, uh, individual, ceea ce implică respectarea principiului de uh, non-refoulement și evitarea unor decizii luate în mod colectiv. Comisia a um, făcut o evaluare a acestui acord, a fezabilității acestui acord și vreau să-i mulțumesc Comisiei pentru munca depusă și pentru contribuția sa. În al doilea rând, în ceea ce privește îngrijorările cipriote le-am luat în considerare. Și e vorba de un adevărat test al solidarității europene între diferite state, în diferitele state membre. Și Europa a reușit acest test al solidarității. Ciprul a trebuit să facă anumite concesii și asta se poate înțelege. Dar, încă de la bun început, am spus că nu ne putem permite să sacrificăm interesele fundamentale ale statelor membre în acest caz. Și asta tocmai pentru a ajunge cu orice preț la un acord în materie de migrație. Cu toții știm că avem o misiune dificilă pentru a rezolva această criză. Încă de la bun început am spus că ar fi fost o iluzie periculoasă să credem că putem găsi o soluție care să fie 100% ideală și perfectă. Vreau să vă spun tuturor, tuturor celor care caută uh, uh, acea soluție miraculoasă, că nu. Se poate, pentru că de multe ori soluțiile sunt greu de găsit în politică și tocmai în acest caz sunt aproape soluții imposibil de găsit. Pentru că cu ceea ce ne confruntăm acum este o criză care cere din partea noastră un efort continuu și multidimensional pe mai multe niveluri. Soluțiile pe care încercăm să le introducem în practică, evident, poate nu sunt perfecte, însă și poate că nici acordul cu Turcia nu este perfect, dar suntem conștienți că există un risc și există și slăbiciune în acest acord. Însă noi am făcut tot ceea ce puteam pentru a ne asigura că acordul va respecta demnitatea umană și am fost prudenți, am fost atenți la faptul că totul va depinde de felul în care acest acord va fi și concret implementat. Închiderea acestor rute din estul Balcanilor este o responsabilitate suplimentară pentru Turcia și împărtășesc anumite îndoieli în acest sens. Uh, aceste îndoieli pot fi depășite doar dacă vom implementa concret soluțiile găsite. Ținând seama de toate aceste îndoieli mai menționate, aș vrea totuși să amintesc că scopul principal în acest acord a fost să stăvilim migrația ilegală înspre Europa. Și ceea ce s-a spus în mod frecvent este că dacă nu reușim să restabilim controlul politicilor migratorii în Europa, nu vom fi în măsură să preîntâmpinăm niște catastrofe la nivel politic. Și aici mă refer la colapsul zonei Schengen, la pierderea controlului la frontierele externe, cu toate implicațiile pe care acestea le-ar avea pentru securitatea noastră, un haos politic în Uniunea Europeană, un sentiment crescând de nesiguranță și, evident, dezvoltarea populismului și a extremelor. Astăzi, toată lumea a înțeles cât de mare este miza și cât de importantă continuă să fie această miză și pe viitor. Cu toții trebuie să înțelegem că circumstanțele externe nu sunt deocamdată în avantajul nostru. Am avut de atât de multe ori ocazia să ne dăm seama că singura posibilitate de a stăvili migrația ilegală este să a, punem capăt pro, originii problemei migratorii. Și vreau să declar în mod foarte clar faptul că prea des acest lucru a fost un fel de pretext, de alibi pentru a nu face nimic concret aici în Europa. Eu sper că până la urmă cu toții vom înțelege că Europa nu are niciun fel de chei aurite la îndemână pentru niciun fel de soluții miraculoase la îndemână pentru a putea rezolva această problemă. Cu toții încercăm să găsim o soluție, dar trebuie să o găsim la nivel internațional. Tocmai acest lucru ne va permite să rezolvăm și problema noastră în intern. Criza aceasta demonstrează că trebuie să ne reînsușim sentimentul de răspundere înainte de a aștepta un, un, o soluție care să vină din exterior. Și în ultimele două luni ne-am concentrat tocmai pe ceea ce putem face la noi, în curtea noastră. Și cred că am reușit acest lucru. Iar rezultatele acestea au fost posibile pe, tocmai pentru că am încercat să vedem care sunt cauzele profunde ale migrației. Uh, Africa subsahariană, Siria, destabilizarea în toată această regiune, din Libia până în Afganistan. Nu numai că n-am reușit să rezolvăm toate aceste crize, dar au apărut și altele noi, cum ar fi tensiunea dintre Turcia și Rusia, luptele din Nagorno-Karabakh, și tensiune din multe alte regiuni. Și, sincer, nu este posibil să rezolvăm toate aceste crize uh, în, într-o perspectivă temporală foarte scurtă. Nimeni însă nu are uh, dreptul să ignore cauzele principale ale migrației, pentru că e o adevărată provocare pentru toată lumea, nu numai pentru Europa. E o provocare pentru întreaga comunitate internațională și, în consecință, vom uh, încerca să rezolvăm această criză migratorie și vom prezenta această problemă la diferite summituri în Japonia și uh, G20. Și ideea este să putem întări dezvoltarea socioeconomică a acestor regiuni afectate, nu numai prin educație, prin îmbunătățirea condițiilor de lucru, a infrastructurilor, a comerțului, și să nu uităm, totuși, că pentru a pune capăt acestor uh, cauze primare ale migrației, este o datorie, este o datorie și nici măcar nu avem o garanție a unui deplin succes, pentru că nu depinde doar de acțiunile noastre. De aceea, trebuie să fim eficienți. Înainte de toate, trebuie să facem tot ceea ce depinde mai întâi de noi. Să gestionăm mai întâi criza așa cum o avem pe teritoriul Uniunii Europene. Stimați membri, dacă acționăm în acest spirit, nu trebuie să uităm că rutele din Balcan nu erau singurele. Mai sunt și alte țări care așteaptă o cooperare din partea noastră și așteaptă o solidaritate din partea noastră. Nu uitați aici rutele din centrul Mediteranei, pentru că uh, și acolo semnalele de alarmă încep să treacă pe roșu. Trebuie să demonstrăm solidaritate față de Malta, față de, față de Italia, așa cum au solicitat, pentru că nu ar fi pur și simplu posibil să reutilizăm uh, aceleași soluții pe care le-am găsit pentru rutele din Balcani. În ceea ce privește aceste rute, am întreprins aceste măsuri și acțiuni mult prea târziu, ceea ce a dus la o închidere provizorie anumitor frontiere în interiorul zonei euro. De aceea, cooperarea noastră de plină este absolut necesară față de Malta astăzi, tocmai pentru a evita un astfel de scenariu, o repetare a acestuia pe viitor, stimați membri. De prea multă vreme, Europa a fost dezbinată, împărțită între cei care vreau progres și cei care vreau securitate. Eu cred că astăzi trebuie să ajungem la o sinteză acestor două idei. Nevoia de securitate la frontieră și nevoia de deschidere și toleranță. Și să sperăm că va fi un mare succes al acestor ultime luni. Această sinteză va reprezenta o adevărată uh, luptă a noastră pe viitor și e nevoie de acțiune, așa că să nu ne fie frică de acest lucru. În momentele critice ale istoriei sale, Europa a dat a fost victorioasă în momentul în care a fost la înălțimea provocărilor. Și pentru a fi cu adevărat europeni, noi trebuie să rămânem în continuare toleranți, deschiși și în același timp fermi. Tensiunile se pot rezolva și capacitatea europeană de a rezolva aceste tensiuni se poate transforma într-o energie pozitivă și cred că această energie pozitivă trebuie să fie și salvată. Mulțumesc, domnule Tusk, care acum cuvântul în numele Comisiei, domnul președinte Juncker. Sehr verehrter Herr Präsident. Stimate domnule președinte, domnule președinte al Consiliului European, domnule președinte, domnilor și domnilor uh, deputați, o violență fanatică și oarbă este ceea ce trăiesc milioane de refugiați în Siria și în alte țări. Ei doresc să scape de asta, încearcă să ajungă în Europa și cad pradă traficanților. La început, cu puțin bani, acești traficanți cumpără câteva bărci și până la urmă uh, au venituri de milioane acest uh, trafic abject de ființe umane, noi dorim să îl înlocuim cu un flux de azilanți controlat și legal. Aceasta este intenția acordului care a fost încheiat pe 18 martie între Uniunea Europeană și Turcia și acord pe care am și început să-l punem în aplicare. Fie acceptați că legea în Marea Egee este de resortul traficanților și criminalilor, fie acceptați că acest acord este unul bine întemeiat și el trebuie să uh, gestioneze toată problema cu migranții în Marea Mediterană. Nu va fi ușor, am spus de la început, e vorba de adevărate munci ale lui Hercules care ne așteaptă. Munca uh, de punere în aplicare revine în principal grecilor și turcilor, dar de fapt este vorba de o răspundere a noastră a tuturor. Comisia, prin coordonatorul său, se găsește la fața locului, lucrând strâns cu agențiile europene, cu autoritățile elene și turcești, pentru a pune în aplicare acest acord fiind foarte atenți la fiecare aspect, la fiecare element din dreptul internațional și din dreptul european. Din 4 aprilie încoace, de când a început acordul, 325 de migranți ilegali au fost returnați din Grecia în Turcia și 69 de sirieni uh, au venit din Turcia și au fost instalați în Europa. Nu este decât un început și fiecare, nu numai Grecia și Turcia, dar toate statele membre trebuie să se arate la înălțimea angajamentelor luate pentru ca acest proces să poată să aibă loc un proces de uh, întoarcere și reinstalare. Și sigur că aceste fluxuri nu pot fi stabilite doar la frontiera externă. Punctul de plecare a planului cu Turcia este de a fi uniți și de a le oferi oamenilor care se află pe drum o perspectivă de viitor și condiții umane. De aceea această facilitate de 3 miliarde este extrem de importantă și este corect ca până la finele lui 2018 să majorăm aceste sume cu alte 3 miliarde. Pentru că, la urma urmei, banii nu merg direct către Turcia, așa cum deseori se poate citi, ci acești bani sunt destinați refugiaților care încearcă să se <clears throat> protejeze de ploaie și vânt și vremuri potrivnice pentru a putea copiilor să meargă la școală pentru a avea un viitor. Tocmai de aceea suntem uh, <clears throat> Uh, pe punctul de a aproba prima tranșă din cele 3 miliarde. Astfel, zeci de mii de copii în plus vor avea acces la școlarizare, plus 40 de uh, milioane de euro prin uh, programul UNESCO. Astfel, <clears throat> milioane de refugiați vor putea beneficia de hrană și alte proiecte se află în pregătire. Deseori sunt întrebat, probabil și aici, dacă Turcia poate fi un uh, partener de încredere. Bineînțeles, și nu trebuie să ascundem acest lucru, există teme, mai mult decât una, unde Turcia și Uniunea Europeană au păreri complet diferite. Un lucru însă este clar pentru mine. Apreciem colaborarea în ceea ce privește refugiații, dar în aceeași măsură relațiile noastre și părerile noastre diferă radical atunci când este vorba de libertatea presei. Nu putem înțelege de ce un ambasador german poate fi um, convocat datorită unei satire la televiziunea germană. Asta nu apropie Turcia de noi, ci o îndepărtează. Parteneriatul cu Turcia deschide însă și în această privință posibilități, pentru că în dialog problemele fundamentale care uh, sunt apropiate de inima noastră pot fi rezolvate și dacă Turcia, în cadrul negocierilor de aderare, ne vine în întâmpinare, atunci nu pot decât să salut acest lucru. Sper că voi fi în măsură să fac acest lucru într-o bună zi. Dintre toate soluțiile pe care le avem, colaborarea cu Turcia este prin urmare cea mai bună. Asta și din motivul că o granițare are întotdeauna două părți și e mai ușor de protejat împreună cu un vecin decât împotriva lui. Și trebuie să fim conștienți și de alt lucru. Turcia însăși a preluat uh, peste 3 milioane de refugiați, mai mulți decât orice altă țară din lume, mai mulți decât toată Europa. Și nu ar fi corect să lăsăm Turcia singură cu această responsabilitate. Este o chestiune de solidaritate până la urmă. Dacă între noi nu putem uh, să avem, să dăm dovadă decât de o solidaritate condiționată, atunci haideți măcar să dăm dovadă de solidaritate față de cei care într-adevăr au nevoie. Solidaritatea este o lumină călăuzitoare pentru noi, așa cum ne gândim să facem în ajunul reformării sistemului comun de azil. Sistemul nostru are lacune și traficanții știu treaba asta. Ei au exploatat lacune din sistemul național pentru a face averi. Săptămâna trecută, Comisia a încercat să vadă care sunt opțiunile de reformă și trebuie să facem trei lucruri mai mult decât orice. În primul rând, trebuie să vedem care state membre sunt răspunzătoare pentru procesarea cererii de azil. Aceasta este temelia uh, întregului sistem de azil trebuie să fie ceva clar, fezabil și durabil, chiar și în vremuri de criză. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că orice persoană, bărbat, femeie, copil, beneficiază de un tratament egal și uman de oriunde vin ei și oriunde sunt prezenți. Asta înseamnă o armonizare a procedurilor de azil. Apoi trebuie să ne asigurăm că orice azilant rămâne în țara în care a cerut azil. Asta este singura posibilitate pentru a menține ordinea. Este singura posibilitate ca să ne asigurăm că fiecare își răspunde și respectă obligațiile și se protejează drepturile. Pentru asta trebuie să avem reforme, dar în spiritul solidarității. Încă o dată, nu putem să abandonăm anumite state membre să facă ele singure față crizei și nu țările trebuie să hotărească uh, fiecare cum se vor implica. Aș dori ca toată lumea să se străduiască, aș dori ca acest Parlament să ne asigure de cooperarea sa. Săptămâna viitoare, uh, luna viitoare vom avea o propunere și așteptăm cu mare nerăbdare ideile dumneavoastră, participarea dumneavoastră. Sunt foarte mulțumit de faptul că Consiliul European din 18 martie a adoptat strategia Comisiei pentru creștere și ocupare. Acest triunghi benefic între investiții, reforme structurale și asanarea finanțelor publice. Aplicăm această strategie și această strategie, iată, aduce prime rezultate situația globală economică a Uniunii Europene rămâne fragilă. Creșterea este neîndestulătoare și avem în continuare 20 de milioane de europeni șomeri și atâta timp cât uh, acești oameni nu vor avea un loc de muncă, nu putem decreta finalul crizei. Cu o zi înainte de Consiliul European, Comisia și a prezentat strategia în ceea ce privește industria siderurgică și a oțelului. Aș dori să pledez cu fermitate pentru ca problemele acestei ramuri industriale a siderurgiei să fie luate în serios. Această ramură industrială uh, nu este o ramură oarecare, nu mai este o industrie grea. Este uh, locul unde se dezvoltă tehnologii de vârf pentru viitor. Și muncitorii în această industrie sunt uh, înalt calificați, iar acest personal înalt calificat are dreptul la sprijinul nostru susținut. De aceea, va trebui ca cu toată energia să uh, luptăm împotriva unor practici comerciale neloiale. Trebuie să vedem care sunt cauzele uh, supraproducției în această ramură industriale la nivel global. De aceea trebuie să investim în uh, tehnologii de viitor și în oamenii care lucrează în această ramură. Sunt 360.000 de oameni care lucrează în industria siderurgică în uh, Europa, dar indirect mult mai multe locuri de muncă depind de această ramură industrială și este unul una din misiunile noastre cheie. Domnule președinte, liberul schimb trebuie să fie asigurat, dar controlat. Acum investigăm produsele uh, siderurgice din China, să vedem dacă există dumping. Vom lua și alte măsuri în acest sens. Consiliul European s-a pus de acord asupra măsurilor luate de Comisie pe uh, agricultură, pe partea agricultură. Este vorba de o dimensiune importantă care trebuie să fie luată în considerare. Săptămâna trecută, Comisia a publicat un plan de acțiune pentru TVA, care conferă statelor membre mai multă flexibilitate în legătură cu TVA-ul um, și cu prioritățile lor respectiv. În vremuri de criză, doamnelor și domnilor, Comisia continuă să apere interesul european încercând să găsească soluții, să creeze punți. Aceasta este misiunea noastră, stabilitatea și continuăm pe această cale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Juncker. În numele grupului PPE are acum cuvântul președintele Manfred Weber. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, luni de zile ne-am tot întrunit aici în Parlamentul European și am criticat Consiliul pentru divergențele la care am asistat acolo. Și de aceea, în primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați reușit în ședința dinainte de Paști să găsiți o cale comună cu Turcia pentru a rezolva problema migrației de pe ruta balcanică. Pentru prima dată Europei șefilor de stat și de guvern uh, le-a fost posibil să ofere un răspuns comun și în mod special aș dori să-i mulțumesc domnului Donald Tusk pentru acest lucru, pentru că este meritul dânsului că a reușit să aducă uh, la un numitor comun diferitele interese. Dragi uh, colegi, răspunsul a fost găsit cu Turcia împreună și Uh, și Turcia, care a preluat deja 3 milioane de uh, refugiați, uh, și-a dus contribuția acolo, oameni care urmează acum să beneficieze și de un permis de muncă și astfel venim să combatem traficanții. Aplicăm din nou legislația în ceea ce privește trecerea frontierelor și ceea ce am făcut pentru Balcani va trebui să avem în vedere acum și pentru ruta mediteraneană. Sunt uh, surprins acum de întrebările care se pun în funcție uh, în ceea ce privește respectarea temeiului legal, în special din partea stângii politice. În Grecia, domnul Tsipras a decis noi uh, acte normative și dacă stânga critică acum acest lucru, va trebui să întrebe cum anume se pun în aplicare lucrurile în uh, Uh, Grecia și de asemenea și uh, domnul Michel, uh, în calitate de reprezentant liberal în comisie, a confirmat acest lucru. În al doilea rând, Europa are nevoie de granițe sigure, dar Europa nu este un bastion. E adevărat că avem nevoie de căi legale de acces în Europa pentru oamenii nevoiași și toate aceste demersuri sunt susținute și de grupul PP în ultimele luni, însă sute de mii de oameni au ajuns în Europa fără controle, fără înregistrare și datorită decizie Consiliului European și datorită colaborării Macedoniei, acest lucru a fost stopat, pentru că refugiații, așa cum a spus și președintele Comisiei, nu au dreptul să-și aleagă locul unde să fie sprijiniți. Aș dori să mai subliniez încă o dată ceea ce a spus domnul Juncker astăzi. Avem șansa astăzi să avem un nou început în relațiile noastre cu Turcia, să arătăm oamenilor uh, cetățenilor că acest pact poate funcționa. Și de aceea există o solicitare, solicitare clară și din partea noastră către președintele Erdogan. Ris- riscați uh, uh aplicarea acestui uh, pact uh, în modul în care abordați chestiunea libertății presei. Și acest lucru nu este valabil doar pentru libertatea de exprimare și libertatea presei în Turcia, dar și pentru libertatea presei și libertatea artistică pe acest continent și așteptăm ca domnul Erdogan să respecte aceste libertăți. A doua chestiune a Consiliului European s-a referit la creștere. Sigur, avem un start pozitiv atunci când vorbim despre creștere. Ieri, colegul uh, PPE din uh, Cipru s-a aflat în reuniunea noastră de grup și iată că Cipru a reușit să iasă de sub umbrela programului uh, Comisiei și a femeiul și este uh, de apreciat și salutar acest fapt. Suntem pe drumul ce bun pentru că facem reforme în statele membre și pentru că bugetele au fost stabilizate însă asistăm și la campanii electorale naționale, unde partidele pun din nou sub semnul întrebării acest curs, unde li se spune cetățenilor că nu mai trebuie făcute reforme și se cheltuie din nou bani Uh, care nu există. Se fac din nou promisiuni și vreau să spun uh, cetățenilor, tocmai când e vorba de Spania, unde poate vom avea din nou campanie electorală în următoarele luni, să nu creadă aceste promisiuni din partea politicienilor. Și în acest caz, Tsipras este uh, cel mai grăitor exemplu care de asemenea le-a promis oamenilor multe și care acum, sigur, trebuie până la urmă să facă o reformă a pensiilor și în țara sa. Apelul adresat cetățenilor este acela că singura cale serioasă este să facem reforme pentru a avea bugete stabile. Este singura cale uh, pe care, pentru care va pleda în continuare grupul PP. Äh, Domnule Weber, uh, domnul deputat Lambert dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați? Da? Mulțumesc. Am să formulez întrebarea mea în engleză, Manfred. Am auzit că ați vorbit despre faptul că domnul Erdogan trebuie să respecte drepturile omului și toate celelalte drepturi fundamentale. Vă întreb însă ce fel de pârghii aveți dumneavoastră și cancelarea dumneavoastră în acest sens? Dacă uh, trebuie să acceptați tot din partea lui doar pentru ca el să păstreze refugiații. Dacă un uh, comic din uh, Germania nu mai poate să își prezinte programul satiric. Eu unul nu aș face decât să râd atunci când aud vorbele dumneavoastră, dacă aș fi Erdogan. Lăsați-l pe domnul Weber să vorbească în pace, pentru că din partea cancelarei oricum obțin tot ceea ce vreau. Mulțumesc, văd că primiți aplauze din partea dreptei pentru această întrebare. În primul rând doresc să clarific faptul că poate verzii nu știu, dar nu sunt uh, reprezentantul uh, cancelarei și nu vorbesc în numele dânsului și al partidului CDU din Germania. Și în al doilea rând, e clar că nu vom face niciun fel de concesiuni din cauza refugiaților. Fie Ankara va pune în aplicare toate condițiile, uh, fie, dacă nu o va face, nu va exista niciun fel de liberalizare a vizelor. Și în al treilea rând, astăzi, uh, cu o rezoluție comună, sper că vom putea lua o decizie prin care Parlamentul să arate foarte clar în ceea ce vorbește pe Erdogan că căptăm soluții comune, serioase, dar în același timp așteptăm ca Turcia să uh, respecte toate drepturile și libertățile noastre. Mulțumesc. În numele grupului social-democraților are cuvântul domnul Pitela. Mulțumesc, domnule președinte. Eu apreciez ceea ce a spus uh, președintele Tusk. Acest acord nu este, nu este perfect. Și înțeleg faptul că Într-adevăr, ceea ce a spus domnul Juncker este adevărat. Trebuie ca traficanții să nu mai poată să acționeze, traficanții morții. Însă avem dubii, noi și restul grupului nostru politic. Aceste dubii persistă. Am uh, încheiat un acord în momentul în care Turcia se închide în SIDE media sau mass media liberă este persecutată și drepturile minorităților sunt reduse. Eu cer Comisiei și Consiliului să fie atente, așa cum ne-au spus că vor face, în ceea ce privește drepturile umane uh, și drepturile omului în Turcia și să consolideze sprijinul economic și de resurse umane pentru Grecia, să fie atentă mai cu seamă la soarta uh, femeilor și a copiilor și să vadă în ce măsură se poate gestiona european uh, rețeaua de hotspoturi. Însă, haideți să fim sinceri. Putem să criticăm acordul cum vrem și o și facem, însă acest acord am fost obligați să îl încheiem din pricina egoismului și a încăpățânării anumitor state membre ale UE care nu au făcut ce trebuiau să facă, adică relocarea refugiaților. Nimeni nu are o baghetă magică pentru a rezolva toate aceste probleme, însă cu toții știm că soluția o reprezintă un mecanism obligatoriu și automat, așa cum l-a propus Comisia Europeană, un mecanism pentru refugiați și pentru migranți. De asemenea, trebuie să nu uităm uh, posibilitatea sancțiunilor împotriva țărilor care pun bețe în roate. Nu este acceptabil ca Uniunea, pe de o parte, să pedepsească un stat care în proporție de 0,07% are un deficit și pe de altă parte să închidă ochii în fața acelor țări care sabotează uh, Uh, orice fel de tentativă de politică europeană care nu-și asumă răspunderea nu se poate. Trebuie să fie trași la răspundere uh, toți cei care sunt răspunzători. Dacă avem nevoie de o strategie comună, s-a spus asta, nu e vorba numai problema Balcanilor. În sud continuă debarcările și sunt în creștere și trebuie să pro propunem țărilor africane din nordul Africii un pact de dezvoltare. Dacă nu vin prin Mediterana, cei care vin uh, nu vor veni, dacă nu din Africa, vor veni prin Albania. Și ce să facem? Să ridicăm ziduri pe apă? A închide milioane de persoane în, uh, între ziduri nu este realist și este și rușinos. Și spun asta uitându-mă la Austria. Ce înseamnă această barieră preventivă de care se vorbește? Pentru 25 de refugiați pe zi, ce reprezintă asta? este ceva inutil, rușinos, dăunător. Așa că în următoarele săptămâni avem o ocazie istorică, aș spune. Avem oportunitatea care ni se dă de a reforma Dublin. Juncker a spus din nou că dorește o alianță cu Parlamentul. A făcut această ofertă și eu îi spun da da acestui pact între Comisie și Parlament, dar pentru o reformă curajoasă care merge până la capăt în reformarea Dublinului, pentru o adevărată politică comună europeană pe plan azilului. Și, în sfârșit, domnule președinte, și cu asta închei, spun că în aceste vremuri grele trebuie să maximizăm punctele noastre comune și, de fapt, ce ne ține împreună sunt acele forțe pro-europene, aici, în Europa. Și să uităm punctele care ne despart. În aceste vremuri de restriște ar fi de dorit să nu transformăm această aulă într-un forum unde să se confrunte campaniile electorale din Spania, din Grecia și așa mai departe. Haide să nu facem asta și să încercăm, bineînțeles, să ne menținem unitatea pentru a schimba Europa și pentru a salva Europa. Vă mulțumesc. Domnule Pitela, domnul deputat Zulic dorește să vă adreseze o întrebare. Vă rog, domnule Zulic. Domnule Pitela, doriți să pedepsiți acele țări care nu vor să primească refugiați. Întrebarea mea este următoarea. Ce crede marea majoritate a cetățenilor din aceste țări care nu doresc să primească sute de mii de refugiați? Trebuie ca aceste țări să ignore voința cetățenilor lor? Vă rog să-mi spuneți pe șleau ce credeți. Siguramente, directiv. Da. Foarte pe șleau vă spun. Dacă o țară cu adevărat hotărăște în mod liber să intre în Uniunea Europeană, trebuie să respecte hotărârile care se iau în Uniunea Europeană. Oh! În grupului ECR are cuvântul domnul Kamal. Last September, Franz Timmermans septembrie, Franz Timmermans a venit în Parlament pentru a ne vorbi despre criza refugiaților și a anunțat în mod dramatic că vine iarna. Și iată că acum, după o anumită vreme, putem vedea că, iată, vine vara. Și organizațiile de migranți Uh, care gestionează migrați sunt de părere că uh, de 8 ori mai mult migranți au ajuns în Uniunea Europeană decât se prevăzuse inițial. Și există indicații că în momentul în care vara va veni, această cifră va spori. Și iată că ne confruntăm și cu terorism. Terorismul în continuare există. Și uh, e clar că oamenii aceștia își doresc să găsească o viață mai bună în alte țări. Întrebarea este dacă sprijinul public față de zona Schengen continuă să existe și față de instituții, dacă există în continuare simpatie care să dureze toată vara. S-ar putea ca lucrurile să nu se schimbe, însă ceea ce se va schimba va fi atitudinea și răspunsul nostru. Vara aceasta trebuie să demonstreze că am învățat uh, lecțiile din trecut, din vara anului 2015. Și, domnule Task, dumneavoastră sunteți de acord că, da, soluțiile nu pot fi perfecte, însă uh, trebuie să așteptăm ceva din partea Comisiei, din partea Consiliului, să pună capăt acestei uh, crize a migranților. E nevoie de măsuri, măsuri pentru a gestiona mai bine frontierele externe, pentru sistemul SIS, Schengen, un sistem de returnare a migranților mai eficienți și pentru a pune capăt de asemenea și traficului cu ființe umane și e nevoie de măsuri suplimentare în așa fel încât să ne simțim mai bine, să fim mai încrezători în viitor. Și am o admirație deosebită față de felul în care Turcia gestionează problema. 2,7 milioane de migranți au ajuns în Turcia și mulți dintre noi pot avea în continuare îngrijorări în ceea ce privește acest acord între UE și Turcia la nivel practic, la nivel uh, uh, legal. Însă timpul ne va demonstra în timp dacă aceste îndoieli erau întemeiate sau nu. Comisia Europeană și uh, instituțiile europene trebuie să uh, conlucreze cu Turcia. Ne aflăm într-o situație în care media socială sunt foarte importante și trebuie să înțelegem că mesajele pe care le trimitem, le transmitem mai departe, vor ajunge la destinație. Mesaje către Italia, către Malta, către Spania, doar pentru a numi câteva dintre aceste țări. Și am, am ascultat cu atenție comunicările din partea Comisiei recente referitoare la revizuirea sistemului Dublin. E clar că e nevoie de modificare. Una dintre opțiuni ar fi să avem un sistem centralizat de aplicații pentru migranți. Asta înseamnă că va trebui ca regulile de care dispunem să funcționeze și mai bine. Deci, pentru a reformula, e clar că acum ne confruntăm cu diferite opțiuni pe care trebuie să le evaluăm. Trebuie să facem o alegere în așa fel încât să fie o alegere de succes. În așa fel încât situația să se îmbunătățească și să cred că publicul, opinia publică, își dorește ca noi să dăm dovadă de pragmatism. Da, știu că domnul uh, Tusk s-a referit la o eventuală soluție miraculoasă. Bun, nu avem, însă haideți să conlucrăm în așa fel încât să îmbunătățim ceea ce dispunem și să conlucrăm în așa fel încât eforturile noastre să ne permită să controlăm frontierele noastre, să, uh, iar migranții care sunt returnați să ne asigurăm că nu vor fi persecutați. E clar că trebuie să le oferim o viață economică mai bună și să facem acest lucru prin instrumentele de migrație pe care le avem în momentul de față la îndemână. Trebuie să accelerăm procedura pentru migranți de aplicație, de solicitare de azil trebuie ca aceștia să poată să rămână în regiune aproape de uh, uh, țara lor de baștină, în așa fel încât într-o bună zi să se poată întoarce. E clar că trebuie să uh, oferim un sistem de azil care să fie corect, echitabil, să dea dovadă de compasiune, dar în același timp și de fermitate. Iar în următoarele săptămâni un lucru va fi foarte clar. Vine vara și nu mai avem timp să mai temporizăm. Dar a venit momentul și avem timp la dispoziție pentru a rezolva aceste probleme. Mulțumesc!

Ceea ce spun eu este vorba de pragmatism. Sigur că dumneavoastră îmi spuneți că avem nevoie de un plan și, uh, și că trebuie impuse soluții în statele membre, dar ați văzut uh, reacția statelor membre. Domnul Zulic din grupul meu a, întreb, a formulat o întrebare pertinentă. Ce să faci atunci când marea majoritate a alegătorilor din un stat membru nu dorește o soluție impusă de UE? Și ce a spus uh, domnul Pitela? Domnul Pitela a spus că trebuie să accepte decizia UE. Eu cred că nu asta este soluția. Soluția este să ne așezăm la aceeași masă și să găsim o soluție care să și însemne ceva și să fie acceptată de toată lumea și nu să fie impusă. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Verhofstadt pentru liberal. With... Se spune ceva că atunci când te joci cu focul, trebuie să te aștepți să mai te și arzi. Și vreau să vă spun că senzația mea este că exact asta se întâmplă acum cu acordul cu Turcia. De ce? Deoarece am încercat să rezolvăm problemele discutând cu un lider autocrat, Erdogan. Și ce face el acum două zile? Domnul Erdogan a spus germ- guvernului german să îl urmărească penal pe eh, un comic german pentru că a făcut o satiră la, TV. Eu nu sunt avocatul domnului Burgeman, vreau să vă spun asta. Și cea ce a spus nu este tipul de umor pe care îl apreciez eu, însă, dragi colegi, într-o societate liberă, aceste poezioare satirice trebuie să poată să existe. Aceasta este prețul pe care îl plătim cu multă plăcere pentru libertatea noastră a tuturora. Deci, ca să mă întorc la domnul Erdogan, i-am dat deja cheile la porțile pentru a deschide porțile Europei și riscăm ca el să primească și cheile de la redacțiile noastre jurnalistice ca să hotărească el ce facem noi în mass media noastră. Nu sunt surprins că asta se întâmplă, nu sunt surprins de asta deloc. Dacă te pui uh, la dispoziția cuiva, ca, cum este domnul uh, Erdogan, și dacă dăm răspunderea în mâinile unei țări terțe, cum este Turcia, eu cred că asta e doar începutul doar începutul unei politici de tip bazar turcesc și vreau să se știe foarte clar uh, că Erdogan va anula acordul dacă nu primește în două luni liberalizarea vizelor pe care a solicitat-o. Și apoi, indiferent dacă el își va respecta sau nu partea sa de acord, nu vedem în ce măsură liberalizarea vizelor chiar va fi dusă la bun sfârșit. Deci, oricum am dau, ne găsim în mâinile lui Erdogan și ale guvernului său. Deci am senzația, din ce în ce mai mult, domnule președinte, că uh, uh Rusia a folosit energia ca și armă de luptă, iar Turcia folosește refugiații săraci pentru a ne, ne, ne combate. Asta, asta este situația și vreau să vă spun asta în modul următor. Domnule Juncker, este foarte clar că Turcia nu s-a conformat acordului inițial. În Turcia trebuie să existe o modificare a legislației pentru a nu uh, împieta uh, aplicarea uh, Convenției de la Geneva. Este foarte clar că ei nu procesează așa cum trebuie cererile de azil. Nu o fac și nu o să o facă. Și mai mult decât atât și mai important, vreau să vă spun că nimeni nu spune nimic despre asta și am primit raport de la Amnesty International care spune că Turcia trimite înapoi refugiații siriani, înapoi în Siria, în ciuda dreptului internațional și asta s-a confirmat ieri de televiziunea olandeză la un program, la o anchetă de jurnalistică unde au văzut uh, ce face Turcia cu refugiații. Întrebarea mea este de ce nu vă implicați să examinați treaba asta? Este adevărat și dacă e adevărat putem să continuăm să, să, să discutăm cu această țară pentru că suntem uh, în uh, încălcarea dreptului internațional și a obligațiilor noastre. Și vreau să vă întreb, de ce nu anchetați treaba asta? Este adevărat ceea ce a spus Amnesty International? Este adevărat ce a spus televiziunea olandeză? Și numărul trei. Haideți să nu uh, fim naivi. Este adevărat. Ați spus că la Turcia, la granița uh, greco-turcă, uh, uh, fluxul de migranți continuă. Nu mai sunt mii, dar sunt în continuare. Pentru că ieri ă, baza de coastă italiană a salvat 2000, peste 2500 de persoane și nu câteva sute sau câteva zeci. Deci care sunt cifrele? Cifrele, cifrele sunt ce sunt. Vă spun eu cifrele de ieri. Au, ă, scăzut, au scăzut de la 700 la 50, de la 50 la peste o mie. Asta este, asta este acordul nostru cu Turcia? Despre asta vorbim? Și noi ce facem? Renunțăm la valorile noastre, la libertatea noastră și le predăm cui? Unei persoane cum este Erdogan și vreau să vă spun că în loc să stăm aici și să dezbatem despre un acord care, după părerea mea, nu funcționează, mai bine Trebuie să ne adunăm și să facem ceva aici în Europa. Asta este prioritatea. Asta înseamnă trei lucruri. În primul rând, faza de coastă europeană și Comisia a cerut pe bună dreptate uh, o serie de uh, persoane să facă treaba asta din statele membre. Și ce s-a întâmplat? S-au cerut, de, de pildă, interpreți să fie trimiși în Grecia s-au fost trimiți numai 37. Comisia a mai cerut uh, mai multe persoane pentru migrație, ofițeri de migrație. Doar vreo 30 au fost trimiși. Comisia a cerut 1500 de ofițeri de securitate să fie trimiși în Grecia pentru întâlniri. Nu au fost trimiși decât 339, deci în total mai bine de uh, 2300 de persoane ca întăriri au fost solicitate de comisie uh, Uh, să fie trimiși în Grecia, în Grecia și până la urmă n-au sosit acolo decât vreo 400 de persoane care au, sunt la dispoziția Comisiei Europene în Grecia. Așa funcționează acordul nostru? Și mai am o idee. Cred că trebuie să avem neapărat această pază de coastă europeană și să ne înțelegem ca lucrurile să se desfășoare așa cum trebuie. Avem nevoie de asemenea cu disperare un nou sistem de azil și ca domnul Pitela, eu sunt de acord să mergem pe mâna comisiei să facă treaba asta cât mai curând posibil și tot la fel de disperat, uh, doamnelor și domnilor, avem nevoie de altceva. Dacă dorim să luptăm împotriva traficanților, este o singură soluție, adică să post- dăm posibilitatea de migrație legală în Europa. Este singura posibilitate de a-i opri pe traficanți, pe traficanții din Turcia sau din Africa de Nord. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule Verhofstadt, domnul Carver dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați? Mulțumesc, domnule Verhofstadt. Nu sunt de acord politic cu dumneavoastră, dar sunteți sincer. Spuneți ceea ce a spus și Roy Jenkins pe vremuri și asta se potrivește și cu Regatul Unit, cu poziția sa uh, față de Uniunea Europeană. Ori da, ori ba. Sunteți de acord că s-au dat semnale în legătură cu faptul că răbdarea poporului britanic uh, se apropie de sfârșit în legătură cu ce se întâmplă în instituțiile europene. Îmi place mult umorul dumneavoastră britanic, spune domnul Verhofstadt, dar mie mi se pare că asta, trebuie să întrebați pe domnul Kamal, că el este specialistul cu aceste treburi. Are acum cuvântul doamna Zimmer, în numele grupului GUE NGL, a Stângii Unite. Doamnelor și domnilor, stimați domni președinți, care ați uh, vorbit uh, la începutul discursului nostru de astăzi. Cred că șmecheria dumneavoastră nu funcționează. Datori, pentru că spuneți, da, că înțelegeți că acest acord cu Turcia uh, poate are niște probleme și din punct de vedere juridic și etic dar uh, este mm, singura soluție la care s-a putut ajunge și că nu există nicio soluție miraculoasă și acest gral nu există. Mm, pentru, dar așa ceva este inadmisibil, pentru că în același timp nu spuneți ce a dus la această situație. Și dacă în aceste condiții domnul Weber uh, care în coșmarurile lui vede din nou um, comunismul um, dând năval asupra noastră, trebuie să spun că e o dovadă că ne pierdem orice spirit de realitate. Trebuie însă spus clar că în Grecia fiecare decizie de returnare a unui refugiat trebuie să aibă în vedere caracterul de stat terț sigur pentru Turcia. Luni de zile înainte am tot spus că Grecia nu face suficient pentru a proteja granițele europene, că trebuie să ne mai gândim dacă Grecia mai poate rămâne în zona Schengen și asta complet uh, fără a ține cont de realitățile din această țară. Domnul Verhofstadt a arătat ce ar presupune o pază de coastă europeană, care ar fi necesarul și ce s-a făcut până acum. Noi însă obligăm Grecia să facă o verificare de azil care pleacă de la uh, standardele cele mai reduse. Este o scădere a standardelor în ceea ce privește verificarea cerințelor de azil. Dacă acesta ar urma să fie standardul care ar urma să fie folosit pentru negocieri ulterioare și pentru acorduri ulterioare, atunci nu pot decât să spun că suntem foarte departe de standardele noastre, de principiile noastre, de cerințele noastre la demnitate umană și umanitate. Trebuie spus foarte clar acest lucru. Sigur, e una este să ai deficiențe pe de o parte, dar alta este uh, să zici că acum trebuie să le accepti uh, așa pur și simplu. Și trebuie să spun foarte clar că suntem în continuare strict împotriva unei evaluări a acestei Turcii uh, Turciei lui Erdogan ca fiind o, un stat uh, terț sigur. Inclusiv serviciile juridice ale Bundestagului au exprimat îndoieli, pentru că se spune acolo că pentru a fi un stat terț trebuie să garantezi în practică drepturile refugiaților, ceea ce nu se întâmplă. Există rapoarte în acest sens. Faptul că zilnic, de la începutul ianuarie încoace, mii de refugiați sunt trimiși înapoi în Siria, că se închide granița, că se uh, Uh, trage asupra oamenilor că și copiii se află în rândul victimelor. Când vom tematiza și acest lucru? Asta este întrebarea pentru mine. Și atunci apelul meu este uh, către dumneavoastră este de a avea o politică de azil uh, care să se ridice la înălțimea acestor deziderate. Mulțumesc din partea verzilor acum cuvântul doamna Harms. Stimate domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, ideea care a rezultat după ultimul summit a fost că împreună vrem să ne îngrijim că va, vor domni ordinea credibilitatea, fiabilitatea și statul de drept pe pentru migrația spre Europa și vrem să garantăm și respectarea acestor principii pentru oamenii Uh, care se află pe drum. Ceea ce auzim însă zi de zi la știri despre situația din Grecia arată un fel de situație în care s-a creat un fel de ordine, dar umanitatea și statul de drept sunt pe cale de dispariție. Au existat niște informări a unui fost ministru german, Norbert Blüm, de din lagărul de refugiați de la Indomenii, care a spus că dacă vreți să faceți ceva, trebuie să procedați în conformitate cu propria legislație și cu propriile principii de umanitate uh, ale Uniunii Europene. Domnule Tusk, dumneavoastră a spus că nu se face acest lucru în procent de 100%, dar eu cred că în momentul de față nu putem nici de cum vorbi de stat de drept în procedurile de azil din Grecia și asta este răspunderea noastră principală. Înainte de a vorbi de situația dificilă din Turcia, trebuie ca la noi acasă, în Grecia, să fim în măsură să garantăm aplicarea principiilor statului de drept dacă e posibil înainte de organizarea pazei de coastă europene, pentru că cred că asta este cerința cea mai importantă în acest context. Nu știu dacă se poate 100%, dar a continua cu situația actuală știu că nu e admisibil și cred că Uniunea Europeană împreună cu autoritățile din Grecia trebuie să vină cu o soluție alternativă, pentru că impresia mea este aceea că ce se întâmplă în momentul de față nu face decât să discrediteze întreaga politică în domeniul refugiaților a Uniunii Europene, pentru că situația refugiaților este tolerată ca mijloc de dezavoare a celor care doresc să vină în Europa. Și cei care se ocupă și de această problemă au responsabilitate. Faptul că avem un acord acum nu înseamnă că nu facem decât să continuăm această situație. Pentru că Uniunea Europeană ar fi trebuit de săptămâni încoace, de când avem aceste știri, cum că refugiații sirieni sunt trimiși înapoi în Siria. Deci uh, Uniunea Europeană ar fi trebuit de pe atunci să încerce să clarifice dacă așa stau lucrurile și dacă așa stau lucrurile, ar fi trebuit să uh, anuleze acest acord. Și acum mm, m-aș adresa domnului Verhofstadt. Cu care pot fi complet de acord în ceea ce privește directiva, în ceea ce privește refugiații sau paza de coastă. Eu nu cred că domnul Erdogan s-a pus în slujba Europei, ci cred, așa cum spune opoziția din Turcia, din Kurdistan, de pildă, și din alte locuri, că Turcia consideră că angajamentul că Turcia merită, de fapt, angajamentul Europei pentru respectarea principiilor statelor de eh, principiilor statului de drept în Turcia. Și nu cred că în momentul de față putem discredita astfel de demersuri. Asta și în condițiile în care ne aflăm în momentul de față în Orientul de mijlociu pentru că, doamnelor și domnilor, doamna Harms este întreruptă de președinte. Pentru că libertatea presei, continuă vorbitoarea, nu trebuie decisă de Erdogan în uh, Germania și consider că țara mea este suficient de puternică pentru a se apăra aici. Mulțumesc. care acum cuvântul din numele FDD, domnul Farage what i have been told repeatedly is the. da mulțumesc nu e o surpriză am spus în multe rânduri că europa este casa democrației și ar trebui să uh, ne acordăm posibilitatea de a uh, sărbători acest lucru. S-a hotărât organizarea unui referendum în țările de jos săptămâna trecută și în mod foarte clar dacă uh, n-ar fi fost și problema cu Turcia, mai mulți oameni ar fi spus că nu își doresc aderarea Turciei la Uniunea Europeană dacă ar fi fost consultați. Da, e adevărat că un grup de tineri au reușit să strângă suficiente semnături pentru a organiza un astfel de referendum. Și trebuie să nu uităm ceea ce spunea șeful uh, mișcării din Italia 5 Stele. Când e vorba de politică, lucrurile se pot schimba și domnul Juncker ne spunea că dacă n-am avea acordul cu Turcia ar fi un adevărat dezastru. Și uh, predecesorul dumneavoastră, domnul Van, Rompa, Van Rompuy, prietenul meu cu vechime, mi-a spus că am fi pierduți. Ceea ce putem observa este că e o congruență de interese dar nu se ține seama de voința poporului uh, olandez. Să sperăm că lucrurile se vor schimba. Eu am în continuare dorința și speranța că aceste instituții vor putea să supraviețuiască secolului 21, dar e nevoie de o modificare a politicii în așa fel încât să putem face acest lucru. Poate că veți fi în măsură să faceți acest lucru. Iar în ceea ce privește Regatul Unit, uh, da, e adevărat că a început numărătoarea inversă. Și nu știu dacă ne vom putea pronunța și pe acest deal cu Turcia, pe acest acord cu Turcia. În orice caz, înainte ca domnul uh, Erdogan să vină și să pună mâna pe toate drepturile omului la toate nivelurile, noi va trebui să ne mobilizăm. Și s-a spus în această dimineață, da, dar să știți că înregistrăm progrese. Păi uitați-vă, 1,8 milioane de oameni au venit în Uniunea Europeană în ultimele luni și am trimis înapoi 300 de mii. Mie nu prea mi se pare că am înregistrat așa progrese. Dar există totuși un grup care va fi foarte încântat, ISIS ei au reușit să aibă 5.000 din uh, personalul lor operativ pe teritoriul Uniunii Europene, infiltrat. Se pare că sunt niște cifre oficiale și e clar că acest lucru poate alimenta niște temeri la nivel general. Eu cred că referendumul din Regatul Unit ne va spune exact care va fi direcția demnă de urmat. Și să sperăm că vom pune mai întâi securitatea pe primul plan și așa cum am spus și membrilor săptămâna trecută, uh, trebuie să ținem seama de interesele oamenilor înainte de interesele politico-politiciene. Noi avem, avem blogări, avem uh, mass media și până la urmă adevărul va triumfa și să sperăm că acesta va supraviețui. Erickson, möchte Ihnen eine Frage. Domnul Erickson dorește să vă adreseze o întrebare, vă rog. Eu, am o întrebare către dumneavoastră domnule Farage. Văd că există drapelul britanic și nu vi se pare că e jenant pentru mulți britanici să aibă cineva, pe cineva care vorbește uh, alături de drapelul britanic și care uh, Uh, vorbește despre o ieșire, despre o, o, un rezultat uh, care va duce la Brexit și singurul câștigător va fi domnul Putin. Care e părerea dumneavoastră? Well, I'm no fan of Mr. Putin, but... Eu nu știu prea bine pe domnul Putin, dar în orice caz nici nu-mi doresc să ajung la situație de război cu domnul Putin. Întrebarea este că ceea ce facem este să încurajăm, de fapt, uh, uh, o situație în care uh, am, am avea oameni care nu sunt aleși în mod democratic și care sunt corupți, ceea ce e periculos. Eu cred că noi cu toți ar trebui să avem alături de noi, pentru fiecare individ, fiecare națiune, fiecare democrație, drapelul. Și astfel să colaborăm, să cooperăm împreună, să muncim împreună ca și buni prieteni, buni vecini. Însă ceea ce nu-mi doresc este ca acest drapel albastru să fie deasupra tuturor, uh, în, to- în toate țările uh, europene. Ne putem uh, bizui pe o prietenie cetățenie la nivel strict european între diferite națiuni. Are acum cuvântul din partea grupului ENF, domnul Vilimski. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domn. Nu pot să nu fac câteva observații vis-a-vis -vis de cele spuse de PP și uh, socialiști și democrați. Dacă domnul Pitela spune cu seriozitate că nu avem voie să ne protejăm frontierele în condițiile în care ajung în țara noastră 25 de uh, refugiați Vă pot spune că anul trecut era vorba de 1800, anul acesta au venit deja 35 de mii și că anul trecut uh, au trecut prin Austria peste un milion de uh, oameni spre Germania și dacă la presiunea grupului nostru se iau în sfârșit măsuri, atunci nu vă permit să uh, vorbiți uh, nerespectos despre acest lucru. Și domnul Weber vorbește uh, de dreapta ca și cum uh, ar fi o piază rea, dar dumneavoastră de unde veniți? Veniți de la Partidul Creștin uh, Social din Germania, care un partid de dreapta ar trebui să fie Președintele dumneavoastră face politică de dreapta, deci ce să mai înțelegem? Și doamna Harms, din partea versilor care a spus acum câteva minute că ar trebui să ținem cont de opțiuni democratice atunci uh, când vorbim de instituțiile europene și mă întreb ce s-a întâmplat cu partidul dumneavoastră. Ați uh, fost la la începuturi un partid uh, care ținea cont de ceea ce spunea baza. Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Iar acest uh, pact cu Turcia merge în direcția complet greșită pentru că nu vrem nici de cum să mai știm ce se întâmplă în Turcia. Drepturile omului, problema cursilor, poziția femeii în societate. Vă rog să vă orientați uh, se dați crezare celor uh, spuse de populație. Iar uh, Olandezii au arătat un cartonaș roșu pentru politica Uniunii Europene. Acestea sunt practicile care trebuie adoptate. Mulțumesc care acum cuvântul domnul Balcio. Mulțumesc foarte mult. Acordul dintre UE și Turcia demonstrează că uh, migranții pot să vină în Europeană ilegal. Liderii UE cred că unii migranți sunt buni și alții sunt răi. Cei uh, răi uh, vin fără documente uh, și în embarcațiuni și cei, cei buni pot fi trimiși înapoi în Turcia sau cei mai buni o să fie integrați în Europa? O să fie oare integrați sau o să uh, uh, formeze o societate paralelă? Nu există niciun fel de garanții în acest sens. Acordul merge pe linia domnului Juncker, care a spus că uh, da, Europa are, nevoie de, are nevoie de migranți și a dat modelul Australiei și Canadei nu, noi nu suntem Uniunea Europeană a migranților, noi suntem o, o, o democrație și în democrație lumea și majoritatea cetățenilor a spus că Europa nu trebuie să fie un continent de migrație, pur și simplu. Mulțumesc. Urmează domnul Royal, următorul vorbitor. Doamnă președinte, stimați domn președinți, uneori nu prea înțeleg lumea. Am avut multe dezbatere aici și ne-am uh, mm, spus că nu venim cu un ajutor palpabil uh, pentru refugiați și că și apoi am spus că egoiștii ăștia de dreapta nu trebuie să aibă cuvântul. Acum, totuși, trebuie să vă decideți. Eh, iată că acum avem un pact și domnul Verhofstadt, doamna Zimmer și ceilalți din stânga nu fac decât să critique și să nu își asume niciun fel de responsabilitate. Principala propoziție a domnului Tusk de astăzi a fost că în sfârșit statele membre au preluat răspundere. Nu a spus nimeni că este o soluție perfectă. Cine face politică și uh, Uh, e cât de cât rațional, știe că nu există o soluție perfectă. Există doar bucățele, piese spre calea uh, corectă și am început să facem acest lucru. Și neghiobiile pe care le spuneți că, iată, ne punem în brațele Turciei fără apărare, mi se par prosti. Mulți dintre cei care acum sunt de altă părere susțineau acum câțiva ani că mâine ar trebui să acceptăm aderarea Turciei. Uh, e și părerea dumneavoastră se schimbă în funcție de cum bate vântul, nu? Mi s-a părut uh, impresionant ceea ce a spus uh, doamna Harms, că multe nu-i convin cu ceea ce se întâmplă în Turcia. Și eu subscriu la acest lucru, dar dacă, așa cum spunea domnul Juncker, reușim acum să organizăm o colaborare pentru a face un pas înainte, totuși este un progres. Nu putem decât să încercăm să facem următorul pas. Sigur, trebuie să avem grijă să nu facem greșeli acum, dar nu putem acum să criticăm de dimineața până seara uh, lucrurile, pentru că acest Parlament se dezvoltă uh, ca o instituție uh, fără uh, responsabilitate dacă toată ziua nu facem decât să criticăm. Soluții trebuie să găsim, de aceea suntem plătiți. Aveți uh, un cartonaș albastru din, domnul, din partea domnului von Lambsdorff, dacă îl acceptați? Da, vă rog. Dragă Herbert, să presupunem că această înțelegere e una bună și Cred și eu că este un pas în direcția cea bună, dar atunci statele membre trebuie să-și asume o responsabilitate. Ministerul de Interne a spus săptămâna trecută că 2-3 oameni de la asistența tehnică se află în Grece, 4 din partea Centrului pentru Migrație, urmează să fie trimiși încă 8 și 30 de ofițeri de poliție. Asta din partea Germaniei. Ești de acord cu mine când spun că Germania nu-și, răspund, nu-și onorează responsabilitatea în acest acord de a veni cu resurse de sprijin? Da, lumea nu e atât de simplă, dar sunt de acord cu tine că și eu mi-aș dori ca statele membre să ajute mai rapid și să și trimită personalul la care s-au angajat. Dar lucrurile eh, nu sunt atât de simple și știi acest lucru dacă ai lucrat în administrație. și eh, în aceeași măsură, însă și alte state membre ar trebui să fie dispuse să preia refugiați. Dar e foarte clar că personalul uh, pe care ne-am asumat să-l trimitem, trebuie să-l și trimitem acolo. Doamna Fajon. Da bi rekla, danes imamo dober Mulțumesc. Eu cred că avem o, un acord uh, Speram să pot spune că avem un acord bun cu Turcia care funcționează, din păcate nu o pot spune și uh, chiar dacă mi se pare doar un compromis, uh, nu văd care ar fi alternativa, dar mi-aș dori ca drepturile refugiaților să fie respectate, să nu fim șantajați. Auzim că Turcia trimite înapoi refugiați în uh, Siria și că 3 milioane de refugiați trăiesc acolo pe stradă. Care este situația acestora? Știm că Turcia nu ia lucrurile prea în serios cu libertatea minorităților și a mass media. Care este situația pe insulele grecești, unde aceste hotspot-uri se uh, transformă în lagăre închise? Unde sunt experții noștri uh, în domeniul azilului? Uh, eu cred că din aceste motive acest acord cu Turcia nu va avea succes dacă statele membre nu pun în aplicare programele de relocare. Noi ar fi trebuit să consolidăm de mult uh, căile legale de a veni în Europa. N-ar fi trebuit să construim garduri ar fi trebuit să oprim traficul de ființe umane la porțile Europei și traficul de copii și de femei. Avem nevoie de o reformă ambiționată a regulamentului de la Dublin. Poate că este o ultimă șansă pentru a convinge oamenii că politica europeană poate avea succes. Domnul Eterici dorește să vă adreseze o întrebare. Mulțumesc că acceptați întrebarea v-aș ruga să clarificați sau să subscrieți la ce a spus uh, înainte domnul Pitela. Sunteți de acord cu el că e egoist din partea statelor membre să decidă câți refugiați accepte? Sunteți de acord cu el atunci când spune că statele membre ar trebui forțate să accepte un anumit număr? Și sunteți de acord în condamnarea a ceea ce a ceea ce uh, a modului în care nu se respectă și ceea ce uh, doresc statele membre. Eu cred că Ceea ce am spus este că solidaritatea europeană nu funcționează și sunt de acord că toate statele membre trebuie să preia responsabilitatea atunci când se vorba de împărtășirea poverii. Programul de relocare doar nu funcționează în momentul de față. Multe state membre din UE nu își preiau responsabilitatea și atâta timp cât lucrurile nu funcționează, tot restul este superflu. Și Uniunea Europeană se îndreaptă spre o situație foarte critică. Și V-aș ruga pe toți uh, să vă asumați răspunderea morală. Doamna Fotiga. Uh, od marcowego posiedzenia Rady Europejskiej. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Încă din luna martie și de la Consiliul European, evenimentele s-au accelerat și au existat două evenimente deosebit de importante, atacurile teroriste în capitala europeană Bruxelles și rezultatul referendumului din uh, țările de jos. În primul caz, aș dori să întreb diferiții președinți care sunt intențiile lor pentru a se asigura că vom avea o securitate a instituțiilor care sunt, de care ei sunt responsabili și pentru oamenii care lucrează în aceste instituții și pentru cei care uh, sunt reprezentanți ai guvernelor state membre și care se deplasează în aceste instituții. E un punct de vedere vital din punct de vedere al muncii administrative pe care trebuie derulată în instituții. În al doilea rând, referendumul din țările de jos. Aceasta pune probleme în ceea ce vrește uh, politica externă și de securitate comună în partea estică. Avem câteva idei cum am putea să gestionăm Rusia. Uh, nu știu dacă putem vorbi de adevărată, doar de o cooperare cu Rusia. Poate că ar trebui să ne uităm și mai spre sud. Și încă un lucru. Interferența brutală în uh, afacerile interne ale Poloniei, rezoluția care se votează astăzi cu acel conținut rușinos, eu cred că pur și simplu e doar o distracție. Doamna Iaconsari vă, vă adresează o întrebare. Doriți să o acceptați? Da, vă rog. Doamna Iaconsari. Puhem, puhemies, en ymmärrä mitä... Mulțumesc, doamnă președinte Sincer, nu înțeleg legătura între referendumul din uh, uh, țările de jos, Rusia și Polonia, în momentul în care noi vorbim despre un subiect foarte important și anume cum anume vom face față fluxului migratoriu și a solicitanților de azil și cum anume vom garanta oamenilor un tratament echitabil. Oare nu vă puteți concentra pe această chestiune care o dezbatem aici? Pentru că mie mi se pare că uh, asta uh, pur și simplu enervează prea mulți oameni aici în sală. I don't know. Doamnă, nu știu anume cum anume intervenția mea a fost interpretată în diferitele limbi oficiale. Însă, eu cred că viitorul ne va demonstra că există o legătură foarte clară între toate aceste aspecte. Și m-am referit de asemenea și la capacitatea administrativă de a rezolva aceste probleme ca urmare a atacurilor teroriste. Mulțumesc, urmează domnul Lambsdorff. Thank you, Mr. Lambsdorff, indeed. Um... Da, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, eu cred că e corect și asta ne arată deja o privire spre hartă. E corect să vorbim în aceste vremuri dificile cu Turcia și să uh, tratăm Turcia în mod corect, pentru că a preluat deja 3 milioane de refugiați. Deci asta ne arată o primă privire pe hartă. O a doua privire ne arată că și ruta mediteraneană ă, va crea probleme suplimentare și are dreptate domnul Kamal când spune că vine vară. Dar mai trebuie și ca aplicarea acestui acord să se facă uman, dar și eficient. Uman, să nu renunțăm nici de cum la verificarea fiecarei solicitări și și partenerul nostru Turcia trebuie să recunoască acest lucru eficient, ceea ce înseamnă că statele membre trebuie să-și respecte angajamentele. Eu cred că Germania nu, își, nu face față um, angajamentelor promise. Avem 70 de mii de uh, ofițeri de poliție în Germania. Trebuie să uh, trimitem oamenii necesari, pentru dacă nu, tragedia de, din Marea Egee va continua. Doamna Vergia are cuvântul acum. Merci. Mulțumesc. Europa preferă să delocalizeze polițiști în loc să relocalizeze refugiații. Asta arată, pe scurt, ce s-a întâmplat la summitul din uh, martie. Închiderea în tabere de uh, refugiați, refugiați care sunt trimiși într-o țară unde nu sunt respectate drepturile omului, migranți care ar avea nevoie de protecție internațională, fac parte din aceștia foarte mulți uh, copii și femei. Raportul ONU pe această temă spune că acordul, în loc să salveze vieți omenești, uh, le va sacrifica. În altul comisariat spune că nu se va implica în punerea de, uh, în aplicarea acordului ca multe alte ONG-uri și vorbiți despre demnitatea umană. Ce să spun, mi-e rușine, mi-e rușine de Europa, de faptul că nu respectă drepturile omului și uh, liderii europeni nu uh, înfruntă opinia publică. Astfel se alimentează populismul realiștii încearcă să vadă soluțiile uh, concrete, azil uh, legal și așa mai departe, să nu moară oameni în Mediterana. Uniunea Europeană este zona economică cea mai bogată din lume. Trebuie să dea dovadă de solidaritate, să fie la înălțimea crizei umanitare pe care o traversează planeta noastră. Urmează domnul Teric Avras. Gracias, señora presidente. Mulțumesc, doamna președinte. În numele grupului nostru vreau să confirm uh, părerea unanime despre uh, acordul cu Turcia. Acesta nu ne va permite niciun fel să rezolvăm problema migratorie. Și nu ne va, noi trebuie să găsim o soluție umană uh, la nivel european, însă statele membre încearcă să, uh, să rezolve criza fără să țină seama de opinia publică europeană refugiații din Siria ca și cum n-ar avea nimic de a face cu Uniunea Europeană, dar noi știm câtă suferință există acolo la frontiera între Siria și Turcia. Uniunea Europeană ar fi trebuit să fi propună o abordare diferită, unită în materie de azil, bazată pe solidaritate și pe răspunderea, ă, împărtășirea poverii. Ă, Turcia nu este o țară sigură pentru refugiați nu oferă garanțiile necesare pentru refugiați. Mai mult decât atât, Turcia nu este o țară sigură nici pentru proprii săi resortisanți, pentru că este caracterizată de, cu, de violență împotriva propriilor sale minorități. Guvernul din Turcia ar trebui să pună capăt acestui lucru și să respecte libertatea de exprimare. Și în final, dar nu în cele din urmă, uh, Acordul este ilegal pentru că are um, aparența unei declarații ale șefilor de stat și de guverne. Și astfel Uniunea Europeană încearcă să evite obligațiile care îi revin prin lege. Uh, Uh, la, și mă refer și la Carta Drepturilor Fundamentale și nu ține seama nici de prerogativele acestui Parlament care trebuie să fie colegiuitor pe chestiuni de migrație. Așa că noi ne așteptăm ca Parlamentul European să facă un pas înainte, să evalua, evalueze legalitatea acestui acord și să vadă toate deciziile aferente și să le înscrie într-un cod legislativ. Mulțumesc! There is a aveți un cartonaș albastru din partea domnului frunzulic doriți să răspundeți. sunteți gata să răspundeți la să acceptați această întrebare domnule terry cabras? domnul frunzulic stimate coleg după cum s a spus în această dimineață în această aulă acordul cu turcia nu este unul perfect dar este totuși unul destul de, de bun Uh, ce trebuie să facă Uniunea Europeană dacă acest acord este anulat? Uh, așa cum a spus domnul Erdogan săptămâna trecută, dacă uh, Uniunea Europeană nu își îndeplinește obligațiile, atunci Turcia s-ar putea să anuleze acest acord imediat. Stimate coleg, totul se pare că se află în mâinile Turciei, nu? Pentru că noi nu putem să anulăm acest acord, dar Turcia poate. Asta ne demonstrează că e totuși un acord ilegal, un acord foarte ciudat. And the next one, Mrs. Ferrara. Are cuvântul doamna Ferrara. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit astăzi din partea președintelui Tusk că acest acord nu e perfect, că a fost uh, făcut tot posibilul pentru a respecta drepturile omului, dar că există îndoieli. Și aceleași dubii au fost împărtășite și de către președintele Juncker. Ei bine, dacă eh, existau dubii, nu ar fi trebuit să mergeți mai departe cu acest acord, pentru că e vorba de îndoiel în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului. E vorba de uh, chestiuni care s-au întâmplat de curând. Sigur că o soluție trebuie găsită, nu încercăm să găsim perfect perfecțiune, așa cum ne-a spus domnul Tusk astăzi, ci încercăm să găsim o soluție și soluția pentru noi ar presupune modificarea regulamentului Dublin 3, dar o modificare reală, nu ce propune Comisia Europeană, ce a propus acum câteva zile. Trebuie menținute coridoarele umanitare, dar trebuie combătută și migrația ilegală. Dar atunci trebuie oferită și o alternativă legală pentru a ajunge în Europa. Dacă se modifică regulamentul Dublin, trebuie făcut acest lucru și în baza principiului că prima țară unde ajung refugiații ar ar um, avea responsabilitatea cea mai mare în ceea ce privește cererile de azil, dar acest lucru trebuie modificat pentru ca nu doar o singură țară să sufere. Ruta balcanică s-a închisă, Macedonia și apără uh, granițele trăgând și cu proiectile din uh, plastic. Noi vorbim uh, despre Turcia ca o țară care nu respectă drepturile refugiaților. Dar uh, de când avem acordul uh, cu Turcia, nu s-a schimbat aproape nimic în ceea ce privește situația drepturilor omului de acolo. E evident că clădind ziduri, ruta nu se închide, ci doar se mută. S-a redeschis ruta mediterană, 400 de oameni au ajuns la regiul Calabria uh, în aceste zile și uh, Vedem așadar că nu avem mijloacele pentru reducerea fluxurilor, pentru că motivul uh, real este uh, că exportăm în continuare arme către astfel de țări destabilizate. Trebuie însă să respectăm drepturile omului în toate aceste țări. Domnul Weigel dorește să vă adresez o întrebare. Mulțumesc. Stimată colegă, pentru că apreciez uh, foarte mult unii, pe unii colegi din grupul dumneavoastră pentru că sunt foarte analitici. Aș dori să plec de la ultima dumneavoastră afirmație. Vorbim astăzi uh, în această dezbatere legată de acordul cu Turcia și despre multe alte lucruri și de faptul că astfel se schimbă o potilică în ceea ce privește aderarea acestui stat, dar și vis-a-vis -vis de alte chestiuni. Nu credeți că în această dezbatere ar trebui să vorbim și de motivele acestei crize, motivele acestei catastrofe umanitare? Noi nu suntem o organizație umanitară, suntem politicieni și trebuie să analizăm cu sinceritate situația. Da, într-adevăr, suntem politicieni și trebuie să găsim soluții din punct de vedere politic și normativ, cu siguranță nu suntem un ONG. Dar propunerile pe care le prezentăm de vreo 2 ani sunt uh, propuneri concrete, normative și nu vin din partea unor ONG-uri. E vorba de coridoare umanitare, de un embargo pentru vânzarea de arme în țările care se află în război, de căi legale de a ajunge în Uniunea Europeană. Eu cred că este vorba de propuneri extrem de concrete care abordează și cauzele care provoacă fluxurile de migrație, pentru că fluxurile de migrație au existat deja întotdeauna, dar una este plecarea voluntară dintr-un loc în altul și altceva este atunci când fugi din calea unui război și trebuie să ne facem temele în acest sens. Acum urmează domnul Bey. Pe 18 martie, cancelarea Merkel și ceilalți așa zis negociatori ai acordului cu Turcia au cedat în fața tuturor exigențelor sultanului Erdogan veșnicii păcăliți în farsa nouă etomană, conducătorii care se ocupă de destinul nostru ne duc la dezastru. Au semnat un nou cec în alb pentru pompierul piroman turc. Cele 3 miliarde date deja Turciei au fost uh, urmate de alte 3 miliarde și asta pe banii noștri. Mai rău decât atât, în ciuda legăturilor obscure pe care le are Turcia cu barbarii din statul islamic și, bine că Tur- și pentru că Turcia lasă mafia traficanților să prospere, tot am reușit să le acordăm acestora um, un acces fără restricții la spațiul Schengen. Iată de ce comisarul Avramopoulos ne-a cerut chiar ieri să ne adaptăm la noua epocă de mobilitate umană. Pe 1 iulie, Slovacia va prelua președinția UE. Primul ministru slovac Roberto Fico spune că e vorba de un adevărat suicid ritual în Europa și ca și omologii săi maghiari, polonezi și cehi, vedem bine că Europa multiculturală mondialistă este un adevărat eșec. Urmează domnul Epitedeios. Παρά τις προσδοκίες που δημιούργησε η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής... Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește acordul cu Turcia, este clar faptul că acordul acesta va da greș. Mai întâi, Turcia nu își dorește să facă față problemelor migranților uh, din Grecia. Iar uh, bărcile care transportă imigranți către Grecia trec și prin apele Turciei. Și aceasta este totuși membra NATO. Și cum putem opri aceste uh, vapoare, aceste bărci? În al doilea rând, Uh, mulți uh, oameni din Pakistan, din Afganistan au primit pașaport sirian. Și deci sunt documente false. Și iată că acum acești migranți uh, veniți din Grecia cu aceste pașaporte false sunt trimiși înapoi în Grecia. E clar că foarte mulți imigranți nu sunt de acord cu ideea că Turcia ar fi o țară sigură și doresc să rămână în Grecia. Așa că trebuie să facem presiune asupra Greciei pentru a implementa concret acordul, fără de care oamenii din Grecia vor uh, uh, fi și mai săraci, pentru că nu, uh, noi nu am primit sumele pe care Turcia le-a primit. Șanovni panowie przewodniczący Komisji. Domnul Grzyb, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule președinte al Comisiei, domnule președinte al Consiliului European, dezbaterea aceasta este una marcată de sentimente și mi-aduc aminte de sesiunea din martie, în afară de, înainte de acord. Să nu uităm de ce aveam nevoie de un acord, pentru că riscăm să ne pierdem controlul la granițele noastre estice. Și riscam reintroducerea unor controle interne la frontieră. Acordul cu Turcia este un compromis delicat, dificil, înțelegem treaba asta. Înțelegem că avem o serie de provocări logistice și legale, însă asta poate să-i ajute într-adevăr pe refugiații de pe teritoriul Turciei. Situații excepționale uh, înseamnă și măsuri excepționale. Dar asta nu înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să renunțe la valorile sale. Ca urmare a summitului de la Malta de pe 11 noiembrie și acordului cu Turcia, eu cred că se pot încheia și alte acorduri cu alte țări, pentru că abordarea internațională este singura soluție valabilă. Uh, Salut măsurile legate de sprijinul pentru sectorul siderurgic. La mijloc uh, sunt 300 de mii de locuri de muncă și multe altele în alte părți ale Europei. Sunt afectați uh, și cei din țara mea. De asemenea, măsuri pentru piețele agricole, mai ales piața laptelui. O altă problemă mare este aprovizionarea cu gaze naturale și transparența în ce privește acordurile energetice internaționale. Urmează domnul Fleckenstein. Doamnă președinte, dragi colegi, suntem doar de acord că da, acordul cu Turcia reprezintă doar o parte a soluției. Turcia, în special în ceea ce privește partea de migrație și refugiați, este un partener important pentru noi, dar răspunderea principală are rămâne la noi aici în Uniunea Europeană. Ieri am adoptat cu o largă majoritate un raport din proprie inițiativă în care arătăm foarte clar ceea ce vrem. Vrem mai multă solidaritate în Europa, vrem să existe căi legale pentru migrație, vrem revizuirea acordului Dublin și vrem să garantăm existența spațiului Schengen și asta trebuie să fie prioritatea noastră. Acum, ceea ce privește acordul cu Turcia, acesta nu poate funcționa decât dacă există și premizele necesare. De aceea se pune și problema gestiunii și a muncii concrete la fața locului pentru ca să poată să funcționeze. Dacă în momentul de față nu pot să înaintez o cerere de azil, nici nu pot fi returnat. E vorba și de această chestiune a susținerii co colegilor noștri din Grecia și eu m-am saturat să tot criticăm guvernul nostru. Eu îl întreb pe președintele Comisiei dacă din cei 30.000 de angajați ai Comisiei nu găsește oare 200 care, pe care să-i trimită în Grecia pentru a susține autoritățile de acolo? Uh, l-aș ajuta în această căutare dacă este necesar. Și un ultim punct, avem nevoie de soluții pragmatice. Imaginile pe care le vedem din idomenii nu sunt admisibile și acceptabile. Eu cred că și aici trebuie intervenit și după aceea și în ceea ce privește respectarea legii. Dragi colegi, avem uh, un timp uh, limitat la dispoziție. Aveți însă un cartonaș uh, albastru din partea domnului Rupe. 30 de secunde, vă rog. Pirmininkė, gerbiamas kolega, norėčiau paklausyti dėl problemų vykdant valstybių narių įsipareigojimus. Da, aș dori să vă întreb în ceea ce privește obligațiile statelor membre. Funcționarii noștri au uh, vizitat uh, lagărele de refugiați, dar uh, nimeni nu și-a exprimat dorința de a merge în acele state. Credeți că ar trebui să-i preluăm cu forța pe acești refugiați? Știți, eu nu prea uh, ader la terminologia folosită de dumneavoastră, cu forța. Nu e vorba de asta, dar dacă discuți sau cu 28 de state membre și ai acceptat să fii parte a unui astfel de uh, club, atunci nu se pune problema doar de a accepta anumite aspecte pozitive și bani din partea Europei, ci și de a-ți îndeplini anumite obligații. Solidaritatea nu este un uh, drum cu o pe o singură direcție. Urmează acum doamna Trebezius. Da, mulțumesc, doamnă președinte. La summitul din martie, Uniunea Europeană a făcut un târg cu Turcia. <clears throat> Așa, pe tăcute, Doamna Merkel s-a distanțat de la politica ei de bun venit și nu se concentrează acum decât pe uh, stăvilirea fluxului de refugiați. De atunci, președintele Erdogan încearcă să intervină în uh, mass media din Germană și doamna Merkel uh, nu prea oferă un răspuns, pentru că cariera dânsei depinde acum foarte mult de Erdogan. Ar fi mai bine ca Europa să preia ea și protecția granițelor externe. Ar trebui să transmitem oamenilor acest semnal, cum că Europa cu propriile forțe poate acționa și că refugiații nu devin doar o masă amorfă de negociere. Se spune că în alte locuri, refugiații pot fi cazați mai uh, eficient și mai uh, puțin costisitor de la, decât la noi. De asemenea, trebuie să negociem și cu Iordania și cu alte țări. Doamna Interveld. Da, evident că negocierea cu țările învecinate e un lucru, însă asta nu înseamnă că noi subcontractăm problemele noastre migratorii. E vorba de două puteri pe picior de egalitate, însă Uniunea Europeană e mai slabă pentru că nu suntem în măsură să rezolvăm propria noastră problemă și văd că ați înțeles acest lucru. Și uitați-vă la experiența din 2010. Am negociat un deal cu domnul Gaddafi și acesta a, trebuia să păstreze refugieți acolo. Uh, s-a spus că până la urmă ne dorim uh, o, oarecare disciplină, oarecare ordine. Însă eu nu așa înțeleg lucrurile. Eu ce observ este că oamenii, refugiații, sunt trimiși înapoi. Uh, înapoi și nu primim niciun fel de răspuns, nici din partea statelor membre, nici din partea Consiliului. Și mie mi se pare asta o rușine o rușine că acest continent, cel mai prosper, cel mai liber, cel mai uh, uh, bogat continent uh, din lume, tolerează acest lucru și nu suntem în măsură să găsim un răspuns față de această situație. Și în final, da, vorbim, vorbim despre valorile noastre și felul în care trebuie să respecte Grecia valorile noastre. Acum, haideți să le păstrăm noi valorile noastre, să le respectăm și să ne asigurăm că refugiații vor avea de câștigat de pe urma lor. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să încerc să fiu echitabilă cu fiecare intervenient și urmează domnul Papadimulis. Un minut. Mulțumesc foarte mult. Cred că tot ce se spune aici uh, încalcă demnitatea Greciei și demnitatea în general. Erdogan aruncă în închisoare ziariști. Nu aplică acordurile și după aia îl acuză pe Tsipras, Orban, de extremă dreaptă. Nu vrea niciun fel de refugiat în Ungaria. Și apoi, bineînțeles, Gâlceava continuă și iarăși îl acuzați pe Tsipras. Tsipras este țapul ispășitor, el este un adevărat coșmar pentru voi. Poporul grec este mândru, mândru de istoria sa și nu își dorește afronturi din partea domnului Weber. Tusk și Juncker știu foarte bine că au pus uh, pe seama Greciei eșecul acestui acord, eșecul eventual. Această țară, o singură țară din Uniunea Europeană, trebuie să suporte ea toate sarcinile și presiunile și economice, și geografice, și demografice și noi suntem țapii ispășitori. Asta este adevărul. Doamna Sargentini, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îi închizi pe oameni, atunci nu mai poți să aibă grijă de ei înșiși. Dacă faci acest lucru, trebuie să ai grijă de ei, să le oferi cazare și masă, asistență medicală, protecție pentru copii. Dar ce au făcut cei 28 de șefi de stat și de guvern? Au decis acordul cu Turcia, dar au uitat de aplicare. Între timp, refugiații sunt închiși practic pe insulele din Grecia, nu prime suficiente alimente, copiii și adulții trăiesc de avalma în lagăre suprapopulate, nu există mâncare, nu există asistență medicală, nu există asistență juridică. Și dacă Uniunea Europeană face un astfel de acord, atunci trebuie să aibă și curajul să-l pună în aplicare și să nu se uh, prevaleze doar de Comisia Europeană și mai trebuie stabilit și controlul democratic. Oare Parlamentul grec uh, e responsabil cu verificarea situației de la fața locului sau altcineva? Ce se întâmplă dacă un copil de 14 ani, o fetiță de 14 ani este într-un lagăr uh, populat în rest doar de bărbați? Aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Iatamac sau domnului Yatamaki. L-acceptați? Ovat täällä kovasti arvostelleet Turkin ja EUn välistä sopimusta. S-a criticat foarte mult acest acord cu Turcia. Da, nu e perfect, dar n-am auzit niciun fel de altfel de soluție. Ce ar trebui să facă Uniunea Europeană? Aș vrea să îmi dați o listă cu trei puncte. Ce să facă Uniunea Europeană și ce ar trebui să facă statele membre pentru ca totul să funcționeze? Mulțumesc. Am un plan care conține un singur punct și anume o relocare masivă din state terțe, oferind acestor oameni acces la Uniunea Europeană. Dar critica mea nu s-a referit la ceea ce face Erdogan și ce face Turcia, ci la ceea ce nu facem noi. Și asta este de a ne ocupa de acei oameni din centrele de detenție. Mulțumesc. Domnul pirmininke, kolegos, nuo vadovų tarybos susitikimo praėjo beveik mėnuo. Rezultatams apibendrinti lygiai ir per mažas laiko. Dragi colegi, a trecut o lună de la summit și iată că se întrevăd uh, deja uh, primele tendințe. În baza acestui acord s-au trimis înapoi câteva sute de migranți ilegali și au fost acceptați în Europa câțiva refugiați de război. Republica Cehă este împotriva cotelor de repartizare. Tendințele nu sunt pozitive. Și dacă acum problema este cât de cât abordată, încă nu este soluționată. Granițele externe trebuie închise, nu trebuie acceptată niciun fel de migrație ilegală și cotele uh, trebuie anulate. Problemele migrației ilegale pot deveni și probleme economice. Trebuie să punem în aplicare cât mai rapid uh, programul președintelui Comisiei și trebuie să luăm măsuri pentru realizarea acestui plan. Probleme economice suplimentare nu sunt uh, absolut deloc necesare în această situație. Statele membre trebuie să aibă mai multă flexibilitate în ceea ce privește TVA-ul. Eu cred că facilitarea consumului ar fi o posibilă soluție. Iată o nouă dezbatere, încă o demonstrație a faptului că Europa nu există. E o, monedă, o Europa cu o monedă greșită, este o uh, Europa muribundă, importăm milioane de sclavi. Aici se vorbește despre drepturile omului și după aia facem și acorduri cu Turcia. Îi dăm 10 miliarde acestei țări, țară care neagă genocidul de un, un milion și jumătate de armeni care s-a întâmplat acum câteva zeci de ani și unii își doresc ca Turcia chiar să intre în Europa forțând uh, geografia, cultura, istoria și unii doresc ca limba turcă să fie o limbă oficială a UE. Este o nebunie, nebunie după nebunie. În Italia au venit 24.000 de clandestini în primele luni ale anului, de două ori mai mult decât anul trecut. Și mijloacele au fost uh, uh, scăzute dacă asta este Europa la care vă gândiți, atunci eu prefer să mă gândesc la cei 20 de milioane de șomeri europeni de care nimeni nu se ocupă absolut deloc. Mulțumesc foarte mult și acum urmează domnul Papadakis. Un, milio... un, un minut și jumătate? Nu știu dacă este în sală. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește acordul UE-Turcia, înseamnă că sunt mai multe obligații pentru Uniunea Europeană. Și această decizie și decizia de deschide mai multe capitole de negociere nu fac decât să clarifice lucrurile. Există o adevărată agresiune a burgheziei din Turcia. Și, de fapt, despre ce vorbim? Vorbim despre ziduri, vorbim despre detenție, vorbim despre închisori. Uh, e clar că încercăm să se înlocuiască Convenția de la Geneva cu altceva. Uh, există legislație pentru a proteja uh, migranții. S-ar putea să creăm uh, confuzii în ceea ce privește uh, identitatea politică. Uh, cetățenii au nevoie de asigurări. Știm că există măsuri împotriva lucrătorilor care au fost luate de către anumite partide, însă ceea ce oamenii își doresc este o adevărată intervenție la nivel european în materie de migranți Trebuie să știm exact ceea ce se întâmplă. Ar trebui ca și NATO să intervină și să intervină în mod mai uh, decisiv. Trebuie să organizăm aceste eforturi. Ar trebui poate să uh, facem față acestor atacuri, atacuri care de fapt sunt împotriva atât a noastră cât și a refugiaților înși, înșiși. Și timp de un minut și jumătate, acum are cuvântul doamna Grostel. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-aduc aminte că la sfârșitul lui 2015 președintele Juncker ne spunea că era urgent să se găsească o soluție înainte de sosirea primăverii și de sporirea așadar a fluxului de migranți. Măcar avem un acord, așa cum este el, însă sunt multe de făcut în continuare pentru că astăzi Turcia uh, Uh, are asul în mânecă și poate să profite de slăbiciunile Europei. Pe teren, dacă te afli, poți să găsești că, poți să vezi că există foarte multe probleme cu uh, politica de azil, mai ales uh, de la Atena provenind. Uh, iar această țară se confruntă cu o adevărată explozie a numărului de migranți și mm, experții promiși de statele membre nu sosesc în Grecia. Haideți să nu fim naivi. Erdogan continuă să meargă la Cacalma, iar joi a spus cu foarte multă plăcere și maliciozitate că ă, Turcia nu își va respecta acordul dacă Uniunea Europeană nu își respectă ea propinsiunile și făcea, bineînțeles, trimitere la liberalizarea vizelor ă, care a fost acordată cu prea multă larghețe Turciei. Liderii europeni nu-și asumă răspunderea, este scandalos. Franța și ea este absolut imobilă și nu se implică, iar uh, doamna Merkel a putut să negocieze singură cu Turcia. Însă să nu uităm o altă urgență, aceea a uh, luptei pentru ocupare și aici aș vorbi despre siderurgie. Să știți că nu este vorba de protecția unei industrii în declin, ci nu e vorba de o industrie de viitor care trebuie uh, protejată împotriva concurenței neloiale. Trebuie să ne grăbim pentru a lupta împotriva taxelor, uh, împotriva antidumpingului, să luăm măsuri cât se poate de repede. Mulțumesc, doamnă Rodriguez. Mm, și jumătate. We should recognize that the ar trebui să recunoaștem că înțelegerea cu Turcia este, în cel mai bun caz, o sursă de soluții controversate. Avem nevoie, în schimb, de instrumente europene pentru a recăpăta controlul asupra situației în teritoriile noastre, dar și asupra standardelor noastre, ceea ce înseamnă priorități foarte clare, care Iată, sunt din nou uh, spre dezbatere datorită ultimei propuneri a Comisiei. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că oferim azil european în conformitate cu standardele europene. În al doilea rând, trebuie să ne adaptăm orașele pentru a evita ghetoizarea din motive de coeziune sociale, dar și pentru a preveni riscurile de securitate. Și, în fine, trebuie să creăm un sistem real de frontieră protecția frontierelor europene, care să fie o rețea coerentă care să ofere și posibilitatea unei funcționări corespunzătoare a sistemului de relocare gestionat la nivel european. Nu trebuie să ne fie teamă să folosim cuvântul de suveranitate europeană. mulți cetățeni Uh, înțeleg că e momentul să trecem în această nouă etapă ca să dispunem de suveranitate în ceea ce privește teritoriile și standardele noastre. Eu cred că ar trebui privit acest lucru și ca o mare investiție. Haideți să ne pregătim așadar pentru această nouă etapă. Domnul Hala Aho, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. În, în, decizi, în concluziile Consiliului se spune că există mai multe elemente ale răspunsului european pentru a răspunde crizei migratorii cu care ne confruntăm și, evident, ne dorim și rezultate. Am citat. Dar asta e o declarație foarte optimistă, pentru că măsurile noastre comune, cum ar fi schema de relocare, nu prea funcționează deloc și este clar că e vorba de poziții unilaterale luate de state membre individuale ca pentru a reduce fluxul de migranți sau măcar pentru a-l redirecționa. Și mă refer în particular la stabilirea unei, unor controle interne la frontieră pentru a reduce aceste fluxuri migratorii și salut ideea de a declara inacceptabile aplicațiile de migranților care vin dinspre Turcia. Și mă întreb de ce nu e deja și cazul uh, în, uh, la frontierele interne ale Uniunii Europene. Mulțumesc. Thank you for one minute, Mr. Mulțumesc și acum timp de un minut, domnul Telicca. Mulțumesc. Domnule președinte, task sunt uh, pe de acord, uh, de, de plin de acord cum că înțelegerea cu Turcia este imperfectă, însă cum să ne asigurăm că implementarea de partea turcă merge în continuare, cum o evaluăm, ce concluzii se impun, dacă puteți să-mi răspundeți la asta? Domnule Juncker, două observații, dacă îmi permiteți. În ce privește migrația, ne-ați cerut uh, linii orientative din partea grupurilor politice din Parlament și pe bune dreptate, iar propunerea Comisiei are o serie de elemente importante și uh, deosebit de interesante. Eu aș spune că trebuie ca aceste lucruri să, să fie implementate repede și să ne ducă la unitate a Europei. China, da, uh, concurență loială, uh, liber schimb, dar nu asta înseamnă China, nici la uh, oțel și nici la alte produse. Cred că avem în sfârșit nevoie de instrumente comerciale care, într-adevăr, să funcționeze. Mulțumesc, domnul Șuntis are cuvântul. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, acordul dintre UE și Turcia reprezintă o pagină neagră în istoria Uniunii Europene. Este o rușine pentru cei care l-au semnat. Uniunea Europeană încearcă să se debaraseze de o problemă de care răspunde până la urmă și ignoră faptul că Turcia calcă în picioare Convenția pentru refugiați. Poliția macedoniană calcă de asemenea în picioare drepturile omului în ceea ce îi privește pe refugiați la granița cu Grecia și acum ar urma să fie deschis un nou capitol de negociere în condițiile în care uh, tot timpul se suveranitatea Greciei și în ceea ce privește spațiul aerian la granița cu Turcia. Domnule Tusk, într-adevăr, conducerea europeană nu a făcut decât uh, să dea cuvântul domnului Erdogan în ceea ce privește criza refugiaților. Doamna Lunecioc. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor președinți. Acest, acest acord cu Turcia nu reprezintă o soluție. Ceea ce facem aici este nu doar să deportăm sau să returnăm refugiați pe care Turcia în parte îi trimite înapoi în Siria, ci ne debarasăm și de responsabilitate. Și asta este nedemn de o Europa a drepturilor omului și a principiilor. Trebuie să luăm în serios acest acord și să creăm, propunerea mea, o misiune ad hoc din experți și membrii ai societății civile pentru a vedea ce se întâmplă la fața locului, pentru că nu putem continua așa. Avem nevoie de căi legale prin uh, proceduri de relocare și aici mm, apelez și la acele state membre care spun că nu uh, de relocare n-au nevoie, dar le spun că solidaritatea nu e doar uh, un drum cu sens unic. Trebuie uh, de asemenea să uh, criticăm uh, închiderea frontierelor interne și aici mă refer la Austria. A închide frontiera de din pasul Brenner, care a fost atâta timp un simbol uh, nu este acceptabil. Această graniță, dar și celelalte, trebuie să rămână deschise. Mulțumesc înainte de a-i da cuvântul domnului Lundgren, timp de un minut. Trebuie să vă comunic că din motive de timp nu mai pot să accept cartonașe albastre și de asemenea s-ar putea să avem probleme și cu intervențiile spontane. Domnule Lundgren, un minut. Ordet. En politikers främsta uppgift det är att bevaka sitt lands intressen Mulțumesc, doamnă președinte. Misiunea noastră politică este să găsim o soluție. Eu sunt și european, sunt și suedez și e clar că există diferite abordări în momentul de față. În momentul de față se încearcă ca și țara mea să fie transformată într-un fel de țară condusă de politicieni corupți. Uh, migranții economici vor să plece din, înspre Europa și acum ne confruntăm cu această criză a migranților. Ne aflăm într-o țară care nu mai respectă drepturile omului, uh, nici libertatea de exprimare, libertatea de presă. Și e clar că noi trebuie să ascultăm opinia publică și să încercăm să punem capăt acestui dezastru. Uh, e vorba de o țară care nici măcar nu-și dorește să aparține la Uniunea Europeană. Trebuie să reorganizăm întreaga Europa, pentru că nu mai putem vorbi aici despre politică europeană. Timp de un minut, domnul de Graf. Microfon, vă rugăm. Could you please put on your microphone? Thank you. Voorzitter, toegang. Doamna președinte, aderarea Turciei la Uniunea Europeană, liberalizarea vizelor, întoarcerea refugiaților uh, înspre Turcia, iată acordul care a fost încheiat în condițiile în care uh, Turcia mm, practică un genocid împotriva curzilor, uh, pune botniță presei și oricărei opoziții, uh, drepturile cetățenilor nu sunt respectate. Asta a fost acceptat uh, tocmai pentru a avea un acord. Nu este ceva moral și cetățenii noștri spun că s-au săturat această propunere nu este bună, închidem frontierele, se trimite pe migranți de unde vin. Mulțumesc, domnul González Pons, un minut și jumătate. E foarte ușor să fii campion al drepturilor omului în momentul în care problemele se întâmplă de partea cealaltă a Mediteranei. Și asta se întâmplă cu noi. Refugiații trebuie să aibă anumite proceduri care să fie clare și care să fie respectate, dar se pare că uneori procedurile sunt mai importante decât persoanele. Și criza refugiaților este una importantă și Europa caută niște soluții care nu există în viața reală. Și în continuare care Germania și Grecia fac toată munca. Uh, în Europa, migranții aceștia se deplasează și își riscă viața pe mare și e vorba de o adevărată rușine pentru că aceștia ajung la adevăratul, uh, la, ajung la frontierele noastre și nu suntem în măsură să-i ajutăm și renunțăm la principiile noastre. Și uh, e vorba de oameni care, de fapt, nu provoacă teroare, ci fug din calea terorii. E, trebuie să găsim o soluție. Turcia nu este neapărat soluția. Drepturile omului nu sunt lucruri pe care le putem uh, vinde și cumpăra cu, eu, cu, cu bani, cu euro. Uh, criza aceasta nu se va încheia doar pentru că vom închide ușa sirienilor săraci și că vom acorda vize turcilor bogați. Nu, Trebuie să vedem care va fi gestiunea frontierei, mai ales în Grecia. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate și solidaritatea are un preț. Și uh, dacă uh, proclamăm că suntem europeni, atunci mai întâi trebuie să dăm un exemplu concret. Și mare parte din Europa, în ultima vreme, nu e neapărat în măsură să dea lecții în materie de protecție a celor mai uh, defavorizați. Și anumite state membre ar face bine să învețe din munca depusă de către Comisie. Mulțumesc! minut și jumătate, doamna Guillaume. Mulțumesc. Acordul cu Turcia, cum s-ar numi uh, el, este oare satisfăcător? Nu, probabil însă nu este foarte clar că liderii au încercat să prezinte asta într-o lumină cât mai frumoasă, să ne arate că totul este conform cu dreptul Uniunii, cu dreptul internațional, însă, de fapt, ă, la fața locului sunt multe semne de întrebare în ceea ce privește caracterul juridic ales, ă, ă, cât de legal este trimiterea înapoi a refugiaților în, Turciei, în Turcia, este oare o țară sigură? și este foarte clar că tratamentul pe care acordă Turcia acestor refugiați odată pe teritoriul lor nu e, său nu este foarte bun. Dar este foarte clar că acordul deci este um, imperfect. Aplicarea acestuia. Există foarte multe provocări logistice în Grecia pentru a examina uh, fiecare caz și pentru a acorda o primire demnă, iar acordul nu garantează aceste lucruri. De asemenea, semne de întrebare în ceea ce privește caracterul eficace al acordului. Dacă dorim să oprim orice ar fi fluxul de migranți în Mediterana, este foarte clar că fluxul se va uh, adopta, adapta și o va lua uh, pe alte părți. Ni s-a semnalat chiar că și prin Ucraina au început să treacă uh, migranți. S-ar putea ca lucrurile să se ambalaje nepaleze și uh, să, duce, să, să, să meargă la o uh, distrugere a valorilor europene. Criticile acestea sunt numeroase. Am fel de întrebare, am și multe rezerve, ați înțeles, însă îmi dau seama și de alt lucru. Nu s-a putut uh, crea un alt proiect alternativ pentru că statele membre nu au dat dovadă de solidaritate, pur și simplu. Domnul Van Dalen, un minut. Doamna președinte, calul troian vine de la Ankara. Acordul cu Erdogan nu prea funcționează. Doar câteva sute de refugiați au fost returnați în Turcia, în timp ce concomitent fluxul de refugiați spre Italia crește cu fiecare oră. Turcia vrea mm, facilități la vize pentru călătorile în Europa și un fel de perspectivă de aderare. Ca și pe vremuri, calul troian, um, acest acord are aceeași valoare pentru Europa. Domnul Timmermans, mm, după referendum, Erasmul din Olanda și uh, Ucrainei au fost acordate aceleași condiții de călătorie. Cum putem uh, face acest lucru? Trebuie să găsim măsuri concrete pentru a ajuta pe adevărații refugiați, doamna Sarnes. Într-adevăr, trebuie să dialogăm cu Turcia tocmai pentru a pune capăt acestui trafic Uh, de ființe umane oribile. Însă asta nu trebuie să ne facă să uităm propria noastră responsabilitate. Europa nu își poate subcontracta dreptul de azil țărilor învecinate și trebuie să și-l asume, să-l însușească, să-l armonizeze, să-l reformeze, să reformeze Dublin, să gestioneze căile de acces legale și sigure pentru refugiații sirieni, așa cum a făcut recent, spre exemplu, Canada. În același fel, ca uh, Europa nu poate să subcontracteze gestiunea propriilor sale frontiere, ci trebuie, ba din potrivă, să uh, organizeze adevărată pază de coastă și de uh, frontieră. Și dacă sistematizăm acest lucru, acest lucru trebuie să fie valabil și pentru uh, migranți. Europa nu poate să subcontracteze capacitatea sa de a interveni în rezolvarea conflictului sirian și trebuie să intervină și mai mult și să-și exercite pe deplin propria sa răspundere. Vă mulțumesc! Minute, Timp de un minut, doamna Michels. Frau Präsidentin, meine Herren! Doamnă președinte, domnilor președinți, 27 de Uh, guverne cer uh, Greciei să se prefacă că Turcia este o țară terță sigură. 27 de șefi de stat și de guvern își uh, dreaptă privirea în altă parte atunci când la ei domenii sute de refugiați sunt loviți de proiectile de cauciuc în taberele, taberele din domenii. Asta este solidaritatea de care vorbim astăzi. Din, în deciziile Curții Europene de Justiție. Se vorbește de o încălcare a articolului 3 a mm, Convenției pentru Drepturile Omului mm, în ceea ce privește situația de primire a refugiaților în Grecia. Iată că acum avem acest acord în loc să creăm cadrul necesar pentru a repune în vigoare Convenția de la Geneva în ceea ce îi privește pe refugiați. Trebuie acum să lăudăm acest acord nu? Acest acord Turcia-UE nu reprezintă o soluție, ci este parte a problemei asta și pentru a găsi o soluție pașnică și în ceea ce privește problema curzilor și a Siriei. Are acum cuvântul un minut domnul Erickson. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba suedeză, este limba mea maternă. În Suedia, se spune că, până la urmă, până la urmă există întotdeauna un dedesubt al lucrurilor și este foarte clar că în legătură cu Turcia am tot semnat acorduri și am tot uh, eliminat anumite scenarii și până la urmă ce se va întâmpla? data viitoare o să ne confruntăm cu acea situație în legătură cu Libia. Europa a contribuit la aceste crize, inclusiv la crizia, criza libiană. Acolo nu am funcționat așa cum trebuie. Dar ce trebuie să facă Comisia și Consiliul astfel încât această țară să își revină, să devină, redevină un stat funcțional care să uh, confere un viitor cetățenilor săi? Iată, această strategie nu poate să fie uh, Uh, pur și simplu una în care spunem îi trimitem înapoi în Turcia și cu asta basta. Trebuie să ne gândim și la alte soluții. Săptămâna trecută, trecută Frontex a salvat 300 de migranți care ajungeau spre Grecia. Însă nu putem pretinde că modelul acesta este unul de succes. A doua zi, 200 de migranți au fost trimiși uh, înapoi. Și credeți într-adevăr că oamenii pot fi astfel forțați în mod rezonabil uh, E vorba de zeci, de sute de migranți care se află acum în Grecia și uh, avem milioane de migranți care au ajuns anul trecut în Uniunea Europeană. Ce se va întâmpla cu ei? Trebuie să reinstaurăm controlul la frontierele noastre. Trebuie să gestionăm aceste frontiere. Și uh, deocamdată nu avem personal suficient. Există patrule de coastă. Uh, am trimis cinci reprezentanți din partea Regatului Unit pentru a întări patrulele de coastă, însă nu este suficient. Frontierele sunt vulnerabile. E vorba de bani, e vorba de banii contribuabililor noștri care de fapt au fost acordați Turciei uh, pentru a menține, pentru a asigura securitatea țării noastre și pentru a asigura securitatea UE. Însă eu cred că tocmai din aceste motive ar trebui să ieșim din UE. Madam Gardini. Un minut și jumătate, doamna Gardini. Grație. Mulțumesc. Aici ne concentrăm asupra acordului UE-Turcia, pe bună dreptate, dar vorbim de ceva care ca efect ar putea închide o anumită rută, dar rutele se mută. Și ca italiancă sunt extrem de preocupată pentru că italienii sunt în primul rând în momentul de față. Există noi rute care țintesc direct spre Italia. În uh, Africa s-au găsit deja refugiați gata să plece cu miile și s-au găsit și alte rute spre Turcia și Italia. Doar între 15 și 19 martie, 4.000 de refugiați au fost salvați în Marea Mediterană. Med- Există date din partea serviciilor de informații nemțești care vorbesc de 100 de mii de oameni pe coasta Libiei gata să plece. Dar alte date vorbesc de 450 de mii de oameni care sunt gata să plece din Libia spre coastele Italie, Italiei. Per multe uh, state europene au uh, și-au intensificat controlele la frontieră și dacă această situație va continua, această suspendare a Schengen va dura încă cel mult 2 ani. Europa Centrală se blindează fa- față de Europa de Sud. Dacă problema migrației nu se abordează în complexitatea sa, până la urmă Europa va fi cea care naufragează în Mediterană. And now for one and a... Are acum cuvântul un minut și jumătate, doamna Piri. Okay. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Turcia și Uniunea Europeană au nevoie una de cealaltă pentru a avea o abordare umană a crizei refugiaților. Timp de ani de zile am spus că situația nu este așa de gravă, că nu suntem direct vizați sau mai puțin decât credeam și credeam că mulți dintre sirieni urmau să se refugieze în țările vecine, însă mai bine de un milion au cerut azil aici, în Europa. Modul în care am gestionat aici acest flux de migranți, bărbați și femei în ultimii ani este pur și simplu uh, abominabilă și rușinoasă. Nu facem suficient uh, de multe, nu suntem solidari. Acordul cu uh, Uh, Turcia nu este perfect și probabil că nu va da rezultatele scontate, însă este o încercare, o încercare cel puțin de a uh, elimina această sârmă ghimpată între statele europene nu este ceva acceptabil în orice caz. Trebuie să ne propășim valorile și trebuie ca în legătură cu Turcia să fim atenți uh, în ce privește dreptul internațional. Amnesty International a spus că mai mulți sirieni au fost trimiși din Turcia în Siria. Trebuie să avem suficiente garanții cum că aceste practici nu vor continua și că nu vor continua aceste trimiteri ale sirienilor uh, din Turcia spre Siria. Este o greșeală, greșeală care care a fost comisă de mulți lideri europeni, au acceptat acest acord uh, pentru a primi uh, refugiații în Grecia și pentru a trimite pe alții în Turcia, fără a ține cont de uh, cei mai vulnerabili pe teritoriul Turciei de asta dată. Mulțumesc, domnul Sulik. podniká, či už dohoda s Tureckom alebo... Mulțumesc, doamna președinte. Indiferent ce ar făcut Uniunea Europeană, politica comună Uh, de securitate și acordul cu Turcia, e bine, de fiecare dată plecăm de la ideea că refugiații vor fi redistribuiți în mod echitabil peste tot în Uniunea Europeană. Comisia Europeană nu reușește să accepte ideea că cetățenii nu își doresc milioane de migranți care să vină în Uniunea Europeană. Elita politică din Uniunea Europeană surprinde de fiecare dată Uh, e surprinsă de fiecare dată când cetățenii europeni resping aceste propuneri și uh, uh, îmbrățișează teoriile populiste. Ideea este că noi n-ar trebui să aducem acești migranți aici. N-ar, ar trebui să ne apărăm propriile noastre frontiere. Nimeni nu o să facă asta în locul nostru, nici măcar Turcia. Dacă o țară Schengen nu poate și nu dorește sau nu este în măsură să-și apere propriile frontiere, atunci ar trebui să părăsească zona Schengen. Grecia sau Italia, nu știu, am avea o nouă zonă Schengen, poate mai eficientă decât cea din trecut. Mulțumesc și acum doamna Bacasatua Ruiz. Mulțumesc, doamna președinte. La ce ne va servi Turcia da- dacă noi nu ne facem temele? pentru că e vorba de oameni care își riscă viața pentru a cere azil. E o propunere care ar s-ar putea, domnule Tusk, să fie una dezastroasă. Și nu uitați, în consulatele și ambasadele noastre întotdeauna s-a promovat ideea că e vorba de un azil sigur. Dar există auto ineficiență și Consiliul a, și-a făcut autocritica uh, și a spus că trebuie să reorganizăm Dublin. Dar uh, a încheiat astfel un acord pentru a rezolva problemele noastre, nu? Dar uh, rămâne în continuare problema drepturilor omului. Însă aspirațiile oamenilor nu s-au schimbat, ei continuă să vină, ei au în continuare speranță și cei care supraviețuiesc uh, nu doresc să fie, mal, să fie maltratați. Într-o lume globalizată e adevărată rușine pentru noi, domnule Tusk. Și în mod clar, populismul nu va crește dacă noi acționăm în așa fel încât acesta să nu crească. Mulțumesc și acum domnul Eco, minut. Doamnă președinte, stimate colegi și stimați colegi, este, sunt vremuri triste și fără speranță pentru Europa în ceea ce privește reducerea democrației și a statului de drept în Turcia, uh, uh, acceptând aceste lucruri pentru protecția propriilor uh, granițe, uitând că Uniunea Europeană trebuie să fie un garant al umanității. Cum putem să nu mai fim mândri de valorile noastre? Pentru că Turcia încalcă Uh, pe bună dreptate Convenția de la Geneva pentru refugiați și Uniunea Europeană ignoră acest lucru în pofid avertizmentelor um, Organizației pentru Drepturile Omului și a, a um, ONU. Ea își menține, menține acest acord pentru uh, trafic de ființe umane pentru a-și uh, cumpăra propria libertate. Mă rușinez ca european și ca membru în acest uh, Parlament pentru uh, faptul că nu am reușit să rezolvăm această situație într-o manieră umană. Avem nevoie de o politică corectă pentru că altfel trădăm uh, ideea europeană. Mulțumesc, domnul Borghezio, un minut. Am valoare juridică. Domnule președinte, acordul cu Turcia are valoare juridică. Este iată, uimitor faptul că în numele drepturilor omului oferim Turciei posibilitatea de a face trafic de ființe umane până la urmă. Este absolut scandalos. E clar că Turcia nu poate să să, să achite de toate responsabilitățile pe care le punem în cârca ei. Și toate aceste acorduri sunt practic în folosul Germaniei. Și care sunt criteriile folosite? 300.000 de, refugiați se află acum la granițele Italiei. În partea Turciei granițele sunt închise. Au trecut uh, doar uh, câteva zile și Turcia deja se pregătește să uh, renunțe la acord. Nu se poate ca turcii și musulmanii să ajungă vreodată în Europa. E inacceptabil. Mulțumesc. Informez colegii că vom avea o problemă cu procedura Catch the Eye. Sunt mult prea mulți oameni înscriși la cuvânt pe care nu îi vom putea asculta însă. Vă, vă rog să vă transmiteți intervențiile în, în scris. Acum îi dăm cuvântul domnului Brock. Doamnă președinte, domnule președinte al Consiliului European, domnule comisar, vreau să mulțumesc atât Consiliului cât și Comisiei că s-a ajuns până la urmă la acest acord. Dacă ne dorim ca doar refugiații îndreptățiți să ajungă în Europa, dacă ne dorim să luptăm împotriva traficului de ființe umane, dacă vrem ca numărul de victime din Marea Mediterană să scadă, atunci avem nevoie de acest acord. Și e important să ne amintim că în ultimii 3-4 ani Turcia, la fel ca și Iordania, au primit uh, mult mai mulți oameni decât noi și tocmai de aceea merită ajutorul nostru. E nevoie de o mai bună asistență acordată cu ajutorul nostru refugiaților din Turcia și uh, Iordania. E nevoie de educație pentru copii și asta, acesta este obiectul acordului. Și dacă vrem să luptăm împotriva traficanților, atunci trebuie să, lu- să luptăm uh, la granițele Turciei, uh, la granițele Libiei, cu ajutorul acestor state. Nu putem uh, să le permitem oamenilor să ajungă deja pe mare înainte de a acționa. Uh, doar pentru că nu ne dorim acorduri cu Turcia, iată, se, se pune în aplicare până la urmă o filozofie duală, uh, greșită. E inacceptabil ca statele europene să se înconjoare cu uh, sârmă ghimpată. Nu îmi doresc așa ceva pentru viitorul Europei, pentru copiii noștri. Și dacă e să evităm acest viitor, atunci trebuie să discutăm cu vecinii noștri. Dar, bineînțeles, nu trebuie să acceptăm încălcarea drepturilor omului. Nu, Turcia nu primește vreun rabat pentru a adera la Uniunea Europeană. Turcia trebuie să îndeplinească toate condițiile. Vă mulțumesc mult. Uh, one minute now, madam. Urmează doamna Sipăl. Vă mulțumesc. Acordul statelor membre cu Turcia nu este răspunsul potrivit la criza refugiaților. Da, avem nevoie de colaborare cu state terțe și cu Turcia. Dar statele membre nu se pot aștepta ca Turcia să înlocuiască lipsa de solidaritate din interiorul Uniunii Europene. Și ce se întâmplă în momentul de față? La granița cu uh, Siria, Turcia uh, construiește un zid și doar refugiații uh, sirieni primesc un oarecare statut un acord valid, solid cu Turcia ar putea să completeze o strategie europeană, dar ne lipsește această strategie. Nu avem o împărțire a refugiaților între statele membre și nu avem un program de reinstalare european uh, și uh, statele membre nu sunt uh, dispuse să susțină statele care acceptă refugiați. Statele membre, dar și Turcia trebuie să mai facă mult pentru a soluționa criza refugiaților. Mulțumim, doamna Ford. Un minut. Dragi colegi, oțelul este un domeniu strategic cheie și uh, riscul este să se piardă locuri de muncă și trebuie să acționăm rapid. Va fi un impact și asupra celelalte sectoare. Măsurile antidumping sunt uh, vitale și noi, ECR-ul și Marea Britanie, suntem gata să le transformăm în măsuri eficiente. Începește migrația, nu există nicio soluție ușoară. Dealul cu Turcia nu e perfect, dar ar putea ajuta. Țările din uh, zona Schengen, în special, au nevoie de planuri uh, uh, pe termen lung care să, înceteze, să facă să înceteze abuzurile traficanților prin sisteme mai bune de management, dar Uniunea Europeană nu poate să continue să dea bani sau să ofere promisiuni, să ofere promisiuni de Uh, ridicarea vizelor pentru țări terțe în schimbul unei iluzorii cooperări. Marea Britanie nu este în zona Schengen, așa că ar trebui să încetați să mai speriați cetățenii britanici în legătură cu impactul negocierilor cu Turcia. Migranții nu sunt criminali, nu sunt infractori, dar haosul la frontiere poate fi exploatat de teroriști. Trăim într-o lume internaționalizată și suntem mai puternici atunci când colaborăm împotriva criminalității. Doamna Galpelț, un și jumătate. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, elnök... Domnule președinte, stimate domnule comisar, este o dezbatere foarte emoțională astăzi și nu este prima dată când uh, alegătorii mă, între, mă întreabă de câte ori ați discutat această problemă și nu pot să le răspund că am ajuns la vreun rezultat. Am ajuns la un rezultat parțial, un compromis care vine la, un, la timpul oportun. Deciziile ar fi putut fi mai bune, însă în aceste circunstanțe decizia mi se pare cea corectă în ceea ce privește ruta Balcan, Balcanilor Occidentali. Nu putem să ne permitem să lăsăm oamenii să vină fără niciun fel de control. A fost o decizie bună să se închidă aceste rute pentru traficanții de persoane a fost o decizie corectă pentru a avea din nou ordine și control la frontiere. Decizia a fost luată pentru a asigura siguranța a 500 de milioane de cetățeni comunitari. Sarcina Turciei a crescut și este corect să-i ajutăm să poarte aceste sarcini. Dacă ne uităm la acest compromis, el nu este perfect, bineînțeles. Turcia poate că nu este Uh, doritoare sau uh, aptă să uh, respecte acest acord, deci este nevoie de supraveghere. Președintele Erdogan a spus ceva foarte interesant în legătură cu respectarea termenilor acordului și anume să vedem ce se va întâmpla în viitor. Centrele de criză nu funcționează, sistemele de înregistrare au nevoie de reformă, sistemele de educație și de sănătate nu sunt nu funcționează în aceste tabere. De aceste lucruri, lucruri trebuie să ne ocupăm. Vă mulțumesc, domnul Moraes. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Împărtășesc multe din preocupările legate de dreptul omului exprimate de acest parlamentar. Haideți să fim onești aici astăzi. Acest acord se bazează pe solidaritate. Deci principala mea întrebare către președintele Consiliului e una foarte simplă. Noi, în Comisia Libe, pe care o conduc, am uh, intervievat uh, președinția, uh, uh, uh rezolvatorul de probleme al Comisiei, Martin Verbei, care ne-a spus foarte cinstit că sunt uh, 30 de persoane care procesează cererile de azil în uh, taberele de refugiați. Asta este o sarcină îngrozitor de grea a Comisiei și respect uh, bărbații și femeile din Comisia Europeană care fac acest lucru, dar uh, Uh, președintele Consiliului uh, a spus în discursul său că toate problemele legate de drepturile omului și programele uh, de organizare sunt foarte dificile. Poate să ne asigure domnia sa că toate statele membre vor da resursele de care este nevoie ca acest sistem să funcționeze, pentru că diavolul este în detalii. Trebuie să ne asigurăm că lucrurile funcționează și că drepturile omului sunt respectate. Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Niedermayer. Uh, <clears throat> Mulțumesc, stimați colegi. În primul rând, în ciuda preocupărilor, uh, apreciez acest pas înainte în rezolvarea crizei migranților din Grecia. Mulțumesc tuturor celor de la Consiliu și de la Comisie care au fost implicați pentru uh, viteza rezultatelor care ne arată cât de mult timp a fost pierdut anul trecut. Trebuie să vedem ce se întâmplă în viitor pentru ca aceste rezultate să continue și să punem accentul pe alte zone din programele pentru migrație, uh, în special în Italia și în jurul Mediteranei, pentru că trebuie să găsim soluții asemănătoare care să funcționeze și acolo. Va fi mai dificil decât în Grecia, însă acest lucru ne arată că este posibil. Acum câteva cuvinte în legătură cu economie. Acum câteva zile am menționat că mi se pare că uh, programele, problemele politice sunt mai mari decât cele economice și nu este bine. Însă, trebuie să păstrăm direcțiile actuale în politici economice, guvernele trebuie să urmeze principiile convenite și trebuie să implementeze reforme pentru a îmbunătăți situația fiscală. În Uniunea Europeană avem o agendă extinsă, reforme în zona fiscală și uh, discuțiile cu China rezolvarea acestor probleme este foarte importantă pentru viitorul nostru și sper că toată lumea le va lua în serios. Vă mulțumesc, doamna Garcia Perez, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. În această dezbatere, mulți eh, au, s-au felicitat eh, vorbind despre un succes în acest acord cu Turcia. Domnul Tusk spune că trebuie să facem ordine la noi în casă, însă ar fi trebuit să recunoască eșecul gestionării crizei migratorii în ultimele luni. Acest eșec care ne-a obligat să ajungem la un acord care deja a fost chestionat de o mare parte din organizațiile umanitare și care în primele zile de uh, aplicare a, dezvoltat, a demonstrat că nu funcționează. Opinia publică vorbește despre rușinea Europei și uh, Uh, politicienii naționale își freacă mâinile, pentru că dacă uh, se vorbește despre rușina, rușinea Europei, le permite să uh, se uite de propria lor incompetență. Pentru a vă da un exemplu, în Spania s-au primit din partea guvernului domnului Rajoy doar 18 refugiați, 18. Chiar credem că această incompetență este inacceptabilă atunci când vorbim despre vieți a zeci și sute de mii de persoane care fug de război și de moarte. Avem nevoie ca statele să își îndeplinească obligațiile, să aplice principiul solidarității. Proiectul Europei este în pericol. În pericol să nu scriem acum ultima pagină a istoriei noastre cu suferința celorlalți. Un minut și jumătate acum domnul Rangel. Doamnă președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule comisar, astăzi vreau să clarific un lucru. Trebuie să de partea drepturilor omului în contextul acesta al crizei refugiaților. Asta înseamnă că trebuie să rezolvăm toate problemele cu care se confruntă refugiații, să-i primim în Europa. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Și tocmai acesta este motivul pentru care acordul cu Turcia, care nu este perfect, este doar o manieră de a câștiga timp pentru a găsi o soluție mai eficientă la problema cu care ne confruntăm. critic, critic politica economică în parte, critic politica bugetară din uh, Portugalia, dar în același timp uh, nu pot decât să laud guvernul portughez când vine vorba despre refugiați. Portugalia a dovedit că nu suntem doar dispuși să acceptăm 4.000 de refugiați, ci suntem capaci, capabili să găzduim 10.000 de refugiați, 1.500 chiar în săptămâna aceasta, cum a spus premierul. Portugalia, societatea civilă din Portugalia reprezintă un exemplu, un exemplu demn de urmat. Poate pe uh, calea aceasta am putea mai ușor rezolva problema. Mulțumim, urmează domnul Weidenholzer. Mulțumesc. E important ca această, acest summit al ultimei șanse să dea totuși un rezultat și a dat totuși un rezultat. Nu avem uh, o alternativă la cooperarea cu Turcia, chiar dacă această cooperare este una dificilă. Uh, în al doilea rând, uh, Schengen nu poate funcționa decât dacă există un control la granițele externe. Acești pași sunt importanți, ar fi trebuit să, ar fi trebuit să fie făcuți, făcuți mai tre- în trecut, dar e important că le că facem asta măcar acum. Dar în același timp, iată, există prea puțin personal, uh, criticile organizațiilor pentru drepturile omului uh, trebuie să fie analizate, trebuie să vedem dacă este vorba despre încălcări sistematice sau uh, involuntare. Dar în același timp trebuie să ne dăm seama că acești pași sunt doar primii pași care ar trebui să ne ducă spre marea soluție. Și soluția aceasta uh, este consolidarea unor coridoare umanitare. Mulțumim, domnul Caras. Doamnelor și domnilor, s-au exprimat uh, multe temeri uh, și îngrijorări uh, justificate. Dar mă întreb cum ar fi arătat discuția noastră de astăzi dacă nu am, nu am fi avut acordul cu Turcia? Dacă Comisia nu ar fi venit cu o propunere cu privire la un sistem de azil comun? Dacă strategia de creștere și ocupare nu s-ar fi bucurat de acordul Consiliului? dat fiind naționalismul cu care ne confruntăm, egoismul, lipsul de, lipsa de solidaritate în interiorul Uniunii Europene, mai mult, ca sigur s-ar fi ajuns la mai multă sârmă ghimpată, la închiderea mai multor uh, granițe, la consolidarea fortăreței Europa. Nimeni nu-și dorește așa ceva. Cei care se opun acordului generează mai multă suferință, mai multe garduri uh, și sfârșitul uh, spațiului Schengen. Nu ne dorim ca uh, granițele europene să se închidă. Le vrem în continuare deschise. Și, doamnelor și domnilor, acordul nu va putea funcționa decât dacă respectăm legislația internațională și europeană, dacă garantăm drepturile omului, dacă ne asumăm responsabilitățile cu toții, dacă înțelegem că acordul uh, cu Turcia nu rezolvă întru totul uh, problema. Există mai multe exemple care ne dovedesc faptul că avem nevoie și de alte soluții în Uniunea Europeană, soluții pe care nu le avem încă. Mulțumim, doamna Toia, un minut. Acest acord a rezultat dintr-o nevoie urgentă, pentru că unele țări membre au refuzat să-și uh, aducă contribuția. Trebuie să ne uităm atât la nevoia de a gestiona bine situația în Grecia și în Turcia. Europa trebuie să fie responsabilă pentru asta. Nu trebuie doar să ne spălăm pe mâini și să spunem că e problema Greciei sau a Turciei. E problema noastră a tuturor. Vorbim aici despre eh, femei și copii eh, refugiați. Auzim eh, povești despre exploatare, despre tratamente degradante care se produc în aceste Uh, tabere și e responsabilitatea noastră morală a Europei mai degrabă decât responsabilitatea instituțională. Trebuie să ne asigurăm că aceste uh, hotspot-uri sunt uh, gestionate de Europa și că cei responsabili de ele se asigură că drepturile omului sunt respectate acolo. Am văzut că atunci când o ușă se închide, o alta se deschide. În Italia, în ultimele zile, uh, o mie de oameni au fost salvați de, de pe mare. Deci trebuie să avem solidaritate. Doamna Șuița. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Tusk, domnule comisar. Au avut loc două zile de discuții și discuția de astăzi și acordul cu Turcia ne arată că politica este arta posibilului. Acest acord nu este ideal, nu este perfect, după cum a spus-o chiar dumneavoastră, este, însă este un pas concret. După cum a spus domnul colegul meu Teocaros, dacă nu, ar fi, nu am fi avut acest acord, ce am fi discutat astăzi? Știu, știm că Turcia are probleme, putem să ne întrebăm dacă Turcia este un partener fiabil, știm că există probleme cu mass media, cu minoritățile, însă trebuie să luăm o inițiativă și cred că trebuie să dăm curs acestui acord. Nu, nu avem suficientă capacitate, suficienți angajați, nu avem suficient personal la granița Turcia-Grecia, însă cred că trebuie să dăm dovadă de solidaritate. De la bun început am spus că avem nevoie de solidaritate și responsabilitate Cred că este responsabilitatea noastră să oferim o soluție. Ruta Balcanilor s-a închis, însă ruta Mediteranei se deschide din nou. Uh, construirea uh, gardurilor de sârmă ghimpată nu este o soluție pentru că acestea nu pot fi puse pe mare. Turcia nu este singura soluție. Am doar o întrebare pentru domnul Tas și anume cum intenționați să monitorizați implementarea acestui acord și felul în care uh, cele 3 miliarde sau 6 miliarde de euro vor fi cheltuite. Doamna Valenciano. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Tusk, domnule președinte al Consiliului, acest acord pe care l-am semnat cu Turcia înseamnă demisia în bloc uh, a responsabilităților guvernelor europene este o renunțare a obligațiilor noastre juridice, politice și etice. Am renunțat la aceste responsabilități. Noi susținem acordurile cu statele terțe, însă nu eh, susținem abandonarea obliga- obligațiilor noastre. În ultimele luni am constituit pe baza uh, Eh, închiderii frontierelor, un labirint inuman pentru refugiați și nu am făcut nimic. Am lăsat ca situația să se deterioreze până în momentul în care a trebuit să externalizăm, fără niciun fel de control, o obligație pe care cetățenii europeni își doresc ca guvernele să o aibă. Nu am foarte mult timp și aș dori să mă refer aici la copii, la cei pe care nu îi protejăm cei care au nevoie de cea mai mare protecție. Știți ce se întâmplă, domnule Tusk? Este ilegal. Vă mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Kefalogianis. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe 18 martie, dacă n-am fi ajuns la un acord, am fost foarte preocupați. Dar ăsta e singurul lucru pozitiv pe care pot să-l spun, pentru că uh, acordul între Turcia și UE e foarte complicat, foarte complex și foarte neclar, din păcate. Și este un lucru îngrijorător. Am transformat o problemă internațională într-o chestiune bilaterală cu Turcia. Frontierele europene au fost acum mutate la Idomenii, la frontiera nordică a Greciei și frontierele multor alte țări membre sunt închise. Deci vorbim despre foarte mulți bani dar nu uh, am făcut nimic împotriva rețelelor de traficanți. Nu ne-am asigurat că nord-africanii care plătesc uh, 30 de euro să ajungă în Turcia și după aceea fără viză pot veni în Grecia și în Europeană sunt opriți. N-am uh, adoptat un cadru de azil așa cum uh, se prevede în directivele Uniunii Europene. 53.000 de refugiați sunt blocați în Grecia și avem mari dificultăți în a gestiona aceste valuri migratorii, la fel ca și alte țări, și singura soluție este integrarea în Europa. Ave- trebuie să avem o gardă de coastă, trebuie să ne lărgim, să ne întărim instituțiile democratice, pentru că acum ne dăm dovadă de uh, slăbiciune. Uh, dacă Iordania și Libanul pot primi 3 milioane de refugiați, Turcia poate primi și ea un număr foarte mare, iar Europa nu reușește să se descurce cu un milion de refugiați într-un mod demn și decent. Mulțumesc, domnul Mavridis, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Această situație ne duce la una dintre cele mai mari probleme ale Uniunii Europene, și anume că cădem de acord asupra unor lucruri pe care nu reușim să le implementăm. Începește Grecia, aici e ai o tradiție, un obicei. Asta ne duce în timp uh, cu vreo 20 de ani. Să nu uităm că Turcia nu implementează obligațiile pe care și le-a asumat ca uh, și candidat uh, la Uniunea Europeană. Sunt multe încărcări a drepturilor omului în Turcia și ale dreptului internațional, dar în principal în legătură cu Cipru, cu Republica Cipru, care este un membru al Uniunii Europene. Deci, domnule Tusk, când spuneți că nu trebuie sacrificat Cipru, Ciprul, când îl aud pe domnul Broc, care spune că vom continua să condamnăm încălcările drepturilor omului în Turcia, iertați-mă, asta este, sunt doar vorbe goale când o să luăm realmente o decizie ca să nu mai să lăsăm din brațe pe Erdogan și să protejăm principiile statului de drept care sunt cele ale Uniunii Europene? Aceasta e întrebarea mea. Doamna Nibler. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule comisar, stimați colegi. Uh, trebuie să găsim o soluție pentru criza refugiaților. Asta este una dintre marile provocări cu care ne confruntăm. Acordul cu Turcia este un pas înainte, nu unicul, uh, dar ne poate ajuta să găsim o soluție finală. Acordul ajută la combaterea traficanților, la combaterea migrației nereglementate, ne ajută să ajungem la proceduri corecte și la protejarea granițelor externe. Tocmai de aceea sprijin acordul cu Turcia. În ceea ce privește fondurile alocate Turciei, mi se pare că fondurile acestea sunt bine investite. În ceea ce privește negocierile cu Turcia, negocierile de aderare, acestea se află la latitudinea Consiliului. Consiliul va deschide noi capitole de negociere sau nu. Parlamentul European nu trebuie decât să-și dea acordul asupra aderării. Uh, bineînțeles, vom, ne vom da acest acord doar dacă toate condițiile vor fi îndeplinite de către Turcia. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Stanișev. Un minut. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Doamnă președinte, stimați colegi, în ultimele săptămâni am auzit o serie de interpretări ale acordului cu Turcia, unele extreme, că Uniunea Europeană a capitulat și a vândut sufletul diavolului și a externalizat problema eh, refugiaților. Însă e un acord necesar și util pentru că Uniunea Europeană era ă, slabă și incapabilă să își implementeze propriile sale decizii. Iar acum, bineînțeles, totul ține de detalii și de felul în care se va implementa acest acord financiar, de asemenea, pentru că trebuie să ajutăm pe refugiații, acolo sunt ă, cei mai numeroși, așa nume aproape de Siria, Turcia, Liban și Iordania. În al doilea rând, nu vom permite un comerț cu drepturile omului, libertățile media și democrația. Acest acord ne-a dat un răgaz de a, pentru a ne organiza propria noastră refugie, pro, politică de refugiați. Însă dacă nu facem acest lucru, nu se va întâmpla nimic. Domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că am oarecare simpatie și admirație pentru președinții Tusk și uh, Juncker care încearcă să facă față acestei crize. Cred că dau dovadă de spirit de lider și de curaj încercând să găsească soluții atunci când toată lumea critică. Din punct de vedere umanitar, mi se pare inacceptabil să văd că um, migranții sunt uh, uh, trimiși înapoi, dar trebuie pe de altă parte să ne controlăm frontierele și să evităm haosul. Pentru că, la fel, dacă oricine ar putea intra în acest Parlament și ar spune ce ar vrea, am avea haos. La fel se întâmplă și cu fluxurile migratorii. Președintele Juncker a spus un lucru foarte important legat de aceste 6 miliarde pentru Turcia. El a spus, banii aceștia nu se duc uh, la Turcia, ci la refugiați pentru hrană, adăpost, uh, școli. Și asta s-a pierdut complet. Și în fine, am uitat să spunem că avem 22 de milioane de șomeri în Europa și că trebuie să ne gândim să ajutăm și pe ei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc cu un minut, domnul Zuriniu. Domnule președinte, domnule comisar, acordul a adoptat acordul, Consiliul a adoptat acordul cu Turcia. Au fost uh, recimentată până la urmă principiile uh, PESC și PESA. Dar în același timp, Consiliul a spus că dorește ca politicile structura, structurale, investițiile să fie întărite. Uh, Consiliul uh, și-a asumat responsabilitatea de a sprijini piața unică și, de asemenea, și-a asumat responsabilitatea de a întări Uniunea Capitalului. Uh, acum uh, se pune întrebarea ce așteaptă statele membre pentru a pune în aplicare lucrurile pe care și le-au asumat. Avem exemple pozitive. Portugalia, iată, nu așteaptă, acceptă numărul dublu de refugiați față de cel stabilit la început. Am uh, încercat să venim cu reforme structurale care să potențeze potențialul nostru de creștere. Acestea sunt bunele exemple pe care trebuie să le urmăm peste tot. Speaker, um... Domnule președinte, două concluzii pentru cei care doresc să divizeze Uniunea Europeană și să o fragmenteze. Provocarea migrației este una pe termen lung și putem să avem diverse opinii în legătură cu rezolvarea ei, putem să criticăm diversele soluții, pentru că nicio soluție nu va fi niciodată perfectă. Ceea ce este foarte clar este că dacă nu o facem împreună, nu vom putea să găsim nicio soluție. Și ar fi foarte păcat, ar fi o rușine morală pentru toți cei care încearcă să fugă de la, din calea atrocităților. Aceasta este rușinea care este povara uh, celor care vor să ne divizeze. În al doilea rând, Ucraina. Dacă ne întoarcem spatele către Ucraina, unde forțele întunericului subminează uh, stabilitatea europeană. Acesta este un mesaj către Consiliu și către Comisie. Uh, rămâneți uh, și susțineți Ucraina pentru a putea să avem o Europa unită. Vă mulțumesc. Un minut, domnul Lachis. Acum o lună, când dezbăteam acest acord, v-am avertizat în legătură cu Uh, portițele legale. Dar dumneavoastră l-ați lăsat pe domnul Erdogan să vă șantajeze și să ceară din ce în ce mai mult pentru a face ceva ce era absolut evident. Este Turcia realmente o țară sigură? De ce nu întrebați pe domnul Berneman, care a recitat acel uh, cântecel pe care, care l-a făcut pe domnul Erdogan să se supere la trei săptămâni de la începutul implementării acordului am văzut, o, am văzut o reducere a fluxului migrator, nu din cauza acordului, ci pentru că frontiera nordică a Greciei a fost închisă. Unii oameni sunt uh, mulțumiți de asta, pentru că nu vor ca refugiații să ajungă în țările lor, așa că se fac că nu văd. În timp ce uh, Grecia se transformă într-un depozit de suflete abandonate, uh, imaginile din portul Pireu uh, nu fac onoare imaginii Europei. Uh, dacă vrem să fim un loc al solidarității și al umanității, trebuie să ne asigurăm că implementăm relocarea. Dacă unii oameni nu vor să implementeze asta pentru că uh, s-au obișnuit doar să primească de la Europa fără să dea nimic, sau pentru că folosesc populismul naționalist ca o armă pentru consum intern, atunci ar trebui să-i penalizăm uh, tăindu-le fondurile structurale. Doamna Berez, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. În ceea ce privește acordul dintre UE și Turcia, toate lucrurile au fost deja spuse. Vreau să mă refer la alte două concluzii ale Consiliului. În primul și în primul rând, se spune că în iunie, pe 28 iunie, la summitul de atunci, chestiunea economică și monetară ar trebui să fie pusă pe ordinea de zi. Uh, această discuție trebuie să fie pregătită însă și mi-aș dori ca oricare ar fi rezultatul referendumului din uh, Marea Britanie și știm clar care este rezultatul pe care îl sperăm noi, deci oricare ar fi acest rezultat, trebuie neapărat să discutăm imediat despre Uniunea Economică și Monetară și întărirea acesteia. E importantă consolidarea acestui uh, pilon al Uniunii Europene. Mai apoi chestiunea siderurgiei. Din fericire, șefii de stat și de guvern au uh, tras semnalul de alarmă. Există o capacitate la nivel mondial care, iată, pune în pericol siderurgia europeană președinția Consiliului trebuie să lupte pentru a apăra uh, comerțul și producția europeană. E nevoie de soluții și din acest punct de vedere uh, europenii le așteaptă. Mulțumim, domnul Mamechins, un minut. Tusk, Mr. Juncker, dear Domnule Tusk, domnule Juncker, stimați colegi, eu susțin o relație constructivă cu Turcia, însă Acordul actual mi se pare că seamănă cu un fel de șantaj din partea domnului Erdogan, care ne amenință că va trimite un flux de refugiați în Europa dacă nu îi respectăm condițiile. Recunosc că Turcia deja Uh, găzduiește 2,5 milioane de refugiați și are nevoie de asistență. Însă, acțiunile actuale ale conducerii turce în relațiile cu uh, Uniunea Europeană și statele membre nu pot fi lăsate fără răspuns. Au existat situații în Turcia care au permis accesul grupurilor jihadiste în Siria, ceea ce a dus la uh, criza refugiaților și agravarea ei. Deci, uh, vă rog să promovați interesul uh, statelor uh, noastre europene și respectarea valorilor noastre. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului comisar Avramopoulos pentru a răspunde la, dezbatere, la această dezbatere. Aveți cuvântul. Thank you, Madam President. Well, uh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte Tusk, stimați deputați, mai întâi aș vrea să-mi exprim mulțumirile pentru contribuțiile uh, semnificative, uh, multe dintre care uh, sunt pe aceeași direcție cu modul de gândire și de acțiune al Comisiei. Dați-mi voie să clarific câteva lucruri. Relația noastră cu Turcia nu e una antagonică și nelegată de dinamica puterii. Este legată de un acord care să abordeze o problemă într-un mod comun. Atât Europa cât și Turcia sunt supuse unei mari presiuni. Ne confruntăm cu aceleași provocări uh, fără precedent. Cooperarea este necesară. Turcia consideră această cooperare un catalizator care va reenergiza relațiile noastre, precum și uh, perspectiva sa europeană. Acest nou capitol uh, în relațiile UE-Turcia nu ar trebui să fie interpretat ca o concesie asupra principiilor noastre de bază și ale democrației europene. Din potrivă, este o ocazie ca Turcia să vină mai aproape de standardele europene, valorile democratice, uh, statul de drept, libertatea de expresie, respectul drepturilor minorităților, uh, soluția problemei cipriote, este în interesul Europei să aibă o Turcie democratică și stabilă și este interesul Turciei ca Uniunea Europeană să fie un uh, susținător și un partener stabil. Această criză ne-a adus mai aproape într-un spirit de înțelegere reciprocă și trebuie să dovedim dacă într-adevăr uh, vorbim serios și facem ceea ce spunem că facem și ceea ce agrem. Fiecare aspect al acestui acord este în complet, uh, respectă complet uh, legislația europeană și internațională. Nu aveți niciun dubiu în legătură cu asta. De exemplu, autoritățile turce au adoptat legislație care să asigure protecție pentru sirieni. Le-am spus în mod explicit că e nevoie de garanții pentru toți cei care au nevoie de protecție, fie că e vorba de sirieni sau de nesirieni. În ce privește liberalizarea vizelor, 35 dintre cele 72 de cerințe sunt îndeplinite, dar Comisia a spus cât se poate de clar. Nu putem uh, face o propunere de ridicare a vizelor decât dacă toate uh, cerințele sunt îndeplinite și Turcia știe acest lucru uh, și face eforturi să accelereze și mai mult îndeplinirea obiectivelor dacă vor uh, ca vizele să fie ridicate în iunie 2016. Acordul abia a început să fie implementat cu 300 de persoane returnate care nu ceruseră uh, azil și 34 de sirieni uh, relocați din Siria deja. Asta e doar începutul. Săptămâna viitoare Comisia va face un raport oficial în legătură cu situația implementării tuturor elementelor acestui acord dar dați-mi voie să spun următorul lucru. Acest acord este un pas important pentru o relație uh, renoită pe termen lung. Scopul nostru comun este să uh, ne apropiem uh, pozițiile și începește valorile noastre, așa cum am subliniat în discursul introductiv. Între timp, Comisia este implicată foarte mult în activitățile la fața locului din Grecia. Facem tot ce putem pentru a uh, ajuta Grecia să extindă capacitățile de recepție, de primire și în a se asigura că uh, refugiații vulnerabili, femei și copii sunt uh, tratați corespunzător. Oamenii noștri sunt acolo, trimiși peste tot în insule grecești, pe continent și oferă ajutor guvernului elen și autorităților elene statele membre trebuie să continue să accepte refugiați din Grecia și sunt de acord cu ce s-a spus în acest Parlament astăzi, că toate statele membre trebuie să își îndeplinească partea lor de responsabilitate. Din peste 50.000 de oameni blocați în Grecia, aproximativ 70% sunt eligibili pentru relocare. Asta este important pentru cei blocați în domenii și la Pireu încă de pe 20 martie. Haideți să ne uităm însă și la celelalte rute. Uh, venirile dinspre Libia către Italia arată că atâta timp cât există instabilitate și traficanți care uh, profită de situație, oamenii vor continua să migreze. Este atât de simplu, de fapt. Deci trebuie să lucrăm uh, uh asupra situației uh, generale și uh, să continuăm eforturile politice pentru a readuce stabilitatea în Siria și Libia, Asta înseamnă și să uh, transformăm în realitate propunerea noastră pentru o pază de coastă uh, și de frontieră europeană. Acest Parlament a uh, prezentat un proiect de raport care reflectă angajamentele noastre. Nu avem timp de pierdut pentru că aproape că e vară Asta înseamnă că trebuie să îmbunătățim și căile legale pentru oameni, căile legale de migrație, ca să nu mai recurgă la cele legale. Și mulțumesc membrilor Parlamentului care au ridicat această chestiune și care susțin opinia noastră. Uh, în ce privește relocarea, aceasta este o parte esențială a soluției, atât din Turcia cât și din Liban și Iordania, care au sute de mii de refugiați. Ne-am spus uh, și înainte acest lucru. Dacă vrem realmente să închidem uh, căile ilegale uh, de migrație, trebuie să deschidem o fereastră corectă și legală și sigură. Fortăreața Europa nu e un concept posibil, nici fezabil, pentru că, cel puțin atâta timp cât oamenii vor avea motive să fugă, ei vor continua să fugă și vor continua să încerce să vină în Europa. Și nu numai că este responsabilitatea noastră morală și legală să oferim ajutor celor care au nevoie de el, dar trebuie să uh, ne îmbunătățim și politicile pentru viitor. Relocarea este calea prin care putem asigura admiterea legală, ordonată și controlată a celor din terțe țări care au nevoie de protecție. Unii dintre noastre ați menționat uh, acordul Dublin. Nu avem nevoie de o reformă cosmetică. Președintele a fost foarte clar. Trebuie să reformăm și să îmbunătățim Dublinul pentru a ne asigura că solidaritatea și responsabilitatea comună sunt uh, notate în sistemul uh, cel nou, pentru că în cel actual pur și simplu acest lucru nu este sustenabil. Știm că nu există soluții ușoare la provocările cu care ne confruntăm, dar un lucru este sigur, trebuie să colaborăm și nu să lucrăm unii împotriva celorlalți. Asta este valabil pentru instituțiile europene, pentru statele membre și, de asemenea, pentru relațiile noastre cu vecinii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Dragi colegi, înainte să-i dau cuvântul președintelui Consiliului, îi rog pe cei care sunt pe coridoare și pe care stau în picioare să da atenție. Deci vă rog să fie atenție. Deci vă rog, aveți cuvântul, doamne președinte. Vă mulțumesc mult. Există mai multe aspecte la care vreau să mă refer. În primul rând, relocarea. Acesta este unul și va rămâne unul dintre elementele cheie ale soluției europene la criză. Și din acest punct de vedere e clar că avem nevoie de solidaritate. Dar ar fi o greșeală dacă acesta, acest element s-ar transforma în elementul esențial al politicii noastre. Pentru că genul acesta de instrumente nu ar fi nimic altceva decât uh, o încurajare a unor uh, fluxuri migratorii ulterioare. Și trebuie să fim precauți când vine vorba de asta, în, în special în contextul comunicării cu statele terțe. Domnul Kamal și domnul Verhofstadt uh, s-au referit în intervențiile lor la statistici cu privire la migrația ilegală în contextul acestor uh, noi rute de migrație, mă refer la ruta mediterană. Sunt întotdeauna precaut când vine vorba de statistici și asta din motive cât se poate declare. Dar astăzi, într-adevăr, uh, merită să ne gândim la statistici. Asta din pricina faptului că pentru ruta balcanică e drept că 150.000 de migranți ilegali au ajuns pe această rută în Europa de la începutul anului încoace. Dar cifrele scad și asta lună după lună. De la 70.000 în ianuarie la 50.000 în februarie, la 30 de mii în martie și la circa 1000 în aprilie. Gândiți-vă doar dacă în ianuarie, în iarna, uh, erau 70.000 de migranți, câți migranți ar fi venit spre Europa în aprilie dacă nu am fi întreprins uh, diferite măsuri, acțiuni. În al doilea rând, e drept că la, de la începutul anului 20.000 de uh, refugiați ilegali sau migranți ilegali au ajuns în Europa pe ruta mediterană și cifrele sunt în creștere. Dar uh, sirienii nu se află printre acești migranți ilegali. Uh, este vorba despre cetățeni uh, somalezi, uh, cetățeni din din Guinea, din Costa de Fildeș, etc. Dacă n-am fi închis ruta balcanică, atunci, în momentul de față, ne-am fi confruntat cu de patru sau de cinci ori mai mulți migranți. Cei ce vin din Africa prin, uh, prin Libia, precum și cei care au fost opriți la graniță și descurajați să, uh, în încercarea lor de a trece granițele. Mulți consideră că trebuie să creăm o pază de coastă europeană. Sunt de acord. Chiar dacă paza de coastă europeană nu ar putea fi operațională anul acesta, e imposibil. Dar trebuie să ne întrebăm ce anume ar trebui să facă paza de coastă europeană să-i lase să treacă pe toți uh, cei care vor să ajungă în Europa sau să-i oprească și să-i controleze. Uh, Eu uh, consider că a doua opțiune este cea viabilă. Prin urmare, iată, e tocmai acea acțiune controversată pe care deja o întreprindem în momentul de față. Mai întâi de toate, sau în momentul de față, trebuie ca pazele de coastă naționale să apere interesele europene. Paza de coastă europeană trebuie să-i sprijine pe cei care au nevoie de asistență, dar nu îi pot uh, înlocui. Mulțumesc! Mulțumim, domnule președinte Tusk. Vă mulțumim, stimați colegi. Dezbaterea se închide, se încheie acum. Vreau să vă informez că înainte de a trece la ședința solemnă cu președintele Republicii Portugheze, domnule Verhofstadt, îmi cer scuze, vreau să fac un anunț. Prin urmare, vă rog să-mi permiteți să continu, continui. Așadar, înainte de ședința solemnă cu președintele Republicii uh, Portugheze, reprezentanții celor trei